Uh, dear colleagues, could we start the meeting? I would like to welcome all those came to this part of AFCO meeting of today. Dragi colegi, ne reluăm lucrările. Aș dori să urez din nou bun venit tuturor celor care participă și la sesiunea de după masă de la prima zi de mandat, poate știți că la uh, Comisia AFCO am lansat această cooperare interinstituțională. Am încercat să vedem ce funcționează în Europa, ce nu funcționează și cum putem îmbunătăți uh, arhitectura și funcționarea și politicile europene printr-o folosire mai judicioasă a potențialului pe care ni-l oferă tratatele actuale. Însă mai uh, considerăm și că e bine să mergem mai departe, să mergem dincolo de tratate, să ne îndreptăm spre viitor și să vedem cum putem să îmbunătățim uh, felul în care Europa răspunde la uh, așteptările cetățenilor în ceea ce privește dezvoltarea Europei, uh, poziția sa la nivel mondial, apoi în ceea ce privește măsurile necesare pentru ca Europa să fie o democrație funcțională, cum putem să îmbunătățim instituțiile europene, cum putem să cooperăm mai bine la toate nivelurile uh, de guvernanță ale Uniunii Europene, de la nivelul local până la cel regional, național, uh, european, uh, în final, și apoi să vedem care sunt interesele noastre în această viziune pe viitor a arhitecturii europene și a modificărilor instituționale. Deci, iată, încercăm să anticipăm, uh, să prevedem viitorul din punctul de vedere al arhitecturii Uniunii Europene, a felului în care ea a fost concepută, a felului în care funcționează, a felului în care se iau decizii, însă nu intrăm uh, acum în detaliu de politici individuale care Uh, reprezintă o altă provocare majoră, după părerea mea, felul în care Europa ar trebui să își uh, modifice conținutul politicilor sale, astfel încât să fie și mai uh, eficientă în ceea ce, pentru a acoperi nevoile noastre în Europa. Și am finalizat două rapoarte care au fost discutate cu dumneavoastră Uh, în urmă cu un an. Uh, am finalizat aceste rapoarte, le-am uh, discutat în diversele faze ale rapoartelor. Vom vota în 8 decembrie, anul curent, pe marginea lor și sperăm ca la începutul lunii februarie aceste rapoarte să fie contextul pentru o dezbatere la nivelul Parlamentului European în sesiune plenară în legătură cu felul în care Parlamentul European vede viitorul și cum anticipează schimbările din Europeană în contextul acestor evoluții uh, viitoare. Așa cum spuneam și în această dimineață, noi pregătim poziția Parlamentului, dar avem și Cartea Albă pe care o va publica Comisia Europeană. Apoi sperăm să avem și punerea în aplicare așa numitei foi de parcurs de la Bratislava. Există propuneri concrete uh, de politici care sunt văzute ca uh, făcând parte din, uh, din criza actuală pe care o traversă Uniunea Europeană, o traversează Uniunea Europeană și sperăm să avem o dezbatere de calitate între instituțiile europene, astfel încât să facem un pas înainte pentru ca Europa să fie o Europa mai bună. Deci, uh, astăzi avem dezbaterea cu privire la conținutul rapoartelor noastre. Aș dori să încep uh, această dezbatere dând cuvântul unor personalități europene de seamă. Ne onorează cu prezența uh, fostul premier italian Mario Monti, profesorul Mario, Mario Monti a fost și comisar de două ori, dacă nu mă înșel. A avut uh, două portofolii foarte importante. Uh, și de asemenea ne onorează cu prezența Antonio Vitorino și el a fost comisar pentru justiție și afaceri interne, dar a fost și vicepremier portughez ministru pentru apărare, apoi uh, a făcut parte din Curtea Constituțională portugheză, deci iată două personalități uh, care în urmă cu zeci de ani, uh, trebuie să spunem așa, asta e viața, cu toții vedem cum ni se lungesc CV-urile. Aș dori să-i dau cuvântul în primul rând domnului Antonio Vitorino, care sper că ne va inspira prin, uh, prin uh, introducerea sa. Madam Chair, uh... Mulțumesc frumos. Doamnă președintă, stimați eurodeputați și membrii Parlamentelor Naționale, mai întâi vreau să vă mulțumesc frumos pentru invitație, să vă spun că îmi face bucurie să stau aici alături de Mario Monti și să recunosc, da, de decenii lucrăm uh, în aceste instituții și sperăm să rămânem angajați la nivel european și în uh, următoarele decenii. Acestea fiind spuse, o să fiu umil și pragmatic și să recunosc că crizele actuale sunt uh, oarecum uh, policrize, uh, cum le-au numit unii. Uh, și sunt diferite de alte crize cu care s-a confruntat uh, uh, Uniunea Europeană. În trecut am spus că Uniunea va ieși mai puternică din fiecare criză și pentru prima dată cred că ne confruntăm într-adevăr cu potențialul cu o potențială dezintegrare, mai ales uh, în urma referendumului britanic de părăsirea Uniunii Europene pentru a aborda aceste provocări, cred că e nevoie de o premisă um, esențială, să restabilim încrederea reciprocă între statele membre. Crizele actuale au creat um, prăpastii. Acestea pot să devină fracturi permanente care să submineze consensul politic de la nivelul statelor membre. Cred că există semne, chiar și acum, de formarea unor grupări regionale, sud împotriva nordului, nordul împotriva sudului, estul împotriva vestului și invers. Iar acestea sunt semne foarte negative pentru viitorul proiectului european. Acestea fiind spuse, cred că este probabil ca în viitor, cel puțin înainte de următoarele alegeri pentru Parlamentul European, se va crea o dispoziție politică de introducere a unor schimbări relevante în tratatele existente. Cred așadar că trebuie să ne concentrăm în principal pe exploatarea la maxim a potențialului tratatului de la Lisabona existent și cred că sunt multe lucruri care se pot face încă în principal în ceea ce privește prioritățile politice și ținând seama de faptul că opțiunile politice s-ar putea să necesite ajustări instituționale. În primul rând, mă voi concentra pe finalizarea Uniunii Economice și Monetare. Sunt de acord cu doamna cancelar Merkel. Dacă euro eșuează, tot proiectul european poate fi periclitat grav. Așadar, trebuie să considerăm că este o prioritate esențială să uh, finalizăm Uni Uniunea Economică și Monetară. Și asta, în primul rând, prin găsirea uh, unui echilibru între partajarea suveranității și partajarea riscurilor, în special în două domenii. În primul rând, Uniunea Bancară, ce trebuie finalizată și ea, în sensul că, după părerea mea, a mers destul de mult uh, în ceea ce privește uh, partajarea suveranității, dar partajarea riscurilor mai are nevoie de evoluții. Și, de asemenea, Uh, mă refer aici și la uh, garantarea comună a depozitelor. În aceste două direcții mai sunt lucruri de făcut și ele trebuie făcute pe termen scurt, fiindcă, cu siguranță, nu este imposibilă varianta revenirii euro, crizei euro încă o dată din cauza fragilității sistemului bancar al unor state membre și din prudență nu o să le numesc. Al doilea domeniu, din punctul meu de vedere, se referă la lansarea unor discuții aprofundate cu privire la scopul și funcționarea mecanismului european de stabilitate, fiindcă, de fapt, ar trebui să ne gândim că este instrumentul pe care îl avem la dispoziție pentru absorpția șocurilor asimetrice pe termen scurt. Și dacă Uniunea Economică și Monetară este predispusă la accidente, atunci uh, mecanismul european de stabilitate trebuie să fie un mecanism mai uh, flexibil și mai eficient care să ne arate determinarea și să garanteze durabilitatea monedei euro. Iar acesta nu poate rămâne doar în mâinile băncii centrale europene, în ciuda faptului că Banca Centrală Europeană face tot ce poate pentru a garanta viitorul monedei noastre comune. Deci, prima cărămidă, finalizarea Uniunii Economice și Monetare, în ceea ce privește partajarea riscurilor și nu numai al doua cărămidă, nevoia de a reveni la creșterea economică și de a restaura uh, calea spre conversie. Sunt uh, de acord uh, și știu că acest lucru a fost uh, inclus pe ordinea de zi a plenare din decembrie. Sunt de acord că avem nevoie de o nouă abordare pentru a combina procedurile de dezechilibre macroeconomice și recomandările specifice ale țărilor, în special în ceea ce privește nevoia de sentiment de proprietate națională asupra programelor de reformă națională, care vor necesita, după părerea mea, nu doar încrederea reciprocă a statelor membre, ci și un rol esențial al parlamentelor naționale. Dacă parlamentele naționale care trebuie să transpună în legislația națională elementele cheie ale reformelor uh, structurale nu se implică în exercițiu, atunci Sentimentul de proprietate asupra acestor reforme la nivel național va fi unul slab și la fel și eficiența lor. Acestea fiind spuse, cred că, din punctul meu de vedere, provocarea este una dublă. Pe de o parte, probabil trebuie să trecem de la abordarea actuală la un nou sistem de stimulente uh, pentru introducerea de reforme structurale. Și aceste stimulente ar trebui să ne permită să reanalizăm folosirea tradițională a fondurilor structurale. După părerea mea, această abordare se încheie și dacă vrem să fim mult mai proactivi în promovarea creșterii economice, Trebuie să ne îndreptăm spre fondurile structurale și alte posibilități de finan- financiare. Nu spun nimic despre ele pentru că știu că urmează Mario Monti după mine și are o sarcină foarte importantă, aceea de a identifica noi resurse proprii pentru Uniunea Europeană, însă eu cred că acele disponibilități financiare trebuie adaptate pentru a promova reformele structurale consfințite în programele naționale de reformă. În acest scop, există nevoia ca Parlamentul European să examineze cu atenție programele de reformă, dar, totodată, există și nevoia uh, ca instituțiile și grupul euro să fie mult mai proactive în evaluarea impactului comun al fiecărui program de reformă uh, națională. Dacă nu avem coordonare economică la nivel european, nu putem să punem doar cap la cap programe de reformă națională ci avem nevoie de o evaluare politică clară a impactului agregat al respectivelor programe naționale asupra politicii economice a zonei euro în ansamblu și cred că asta lipsește, iar Comisia ar trebui să fie mult mai proactivă în acest sens. Voi încheia cu o referire la impactul instituțional. Cred că pentru o mai bună eficiență a guvernanței zonei euro, eu am fost întotdeauna pentru crearea unui președinte permanent al Eurogrupului. Cred că avem nevoie de o figură, avem nevoie de o persoană care să fie responsabilă, să poată dea socoteală și să fie examinată. Unii cred, și probabil au dreptate, că fără modificarea tratatului se poate crea o președinție permanentă a uh, Eurogrupului și chiar se poate da această sarcină un, un al Comisiei Europene uh, responsabil de politica economică și monetară. Nu intru în dezbatere juridică vis-a-vis de posibilitatea de a face asta, las asta uh, experților, Însă eu cred că un președinte permanent al Eurogrupului a trebuit să dea socoteală în fața Parlamentului European în special în fața unei comisii speciale a Parlamentului European responsabile de zona euro și, în paralel, ar trebui să fie principalul interlocutor al parlamentelor naționale în momentul dezbaterii orientărilor și a obiectivelor principale ale programelor naționale de reformă. În etapa actuală, nu văd nevoia de noi organisme. Cred că trebuie să ne bazăm pe cadrul juridic existent, în special articolul 13 din pactul fiscal și trebuie să realizăm că procesul existent, procesul decizional existent este prea împovărător în domeniile delicate și să știm că nu e nevoie să îngreunăm, să-l îngreunăm și mai mult ci trebuie să poată fi luate decizii în mod urgent în vremuri de criză. Iată, doamnă președintă, observațiile mele introductive și reiterez mulțumirile că mi-ați dat ocazia să-mi exprim opiniile personale în fața unui public atât de distins căruia îi mulțumesc pentru răbdarea de a mă fi ascultat. Mulțumesc frumos. Dați-mi să vă întreb o întrebare, să vă pun o întrebare care merge dincolo de așteptările dumneavoastră cel mai probabil. V-ați concentrat pe zona euro, pe uh, acest aspect. Care credeți dumneavoastră că ar fi instituția care să ne asigure că într-o asemenea situație în care Europa se aprofundează în criză, poate asigura existența mecanismelor care să protejeze piața unică fără uh, Uh, subminarea dată de faptul uh, de existența și zonelor non-euro și care sunt mecanismele consecvente uh, ținând seama de politicile aplicate zonei euro și restului Europei, pentru a evita discriminarea unei zone euro sau alteia. Cine ar trebui să răspunde de aceste mecanisme? Vă răspund cu plăcere. Cred că, în primul rând, Uniunea economică și monetară este o politică a Uniunii Europene. În ciuda faptului că avem două țări cu opt-out și cel mai probabil în doi ani uh, un singur opt-out, toate celelalte țări se presupune că ar trebui să îndeplinească criteriile și să adopte moneda unică. Acestea fiind spuse, puterea legislativă în ceea ce privește o politică comună a Uniunii Europene merge, revine Consiliului de Ministri și Parlamentului European. Aceasta este procedura obișnuită care ar trebui folosită. Așadar, garanția legală a coeziunii proiectului, inclusiv uh, condițiile ar trebui să fie garantate de Parlamentul European, adică legiuitorul împreună cu Consiliul Miniștrilor. Din punct de vedere politic, pentru a evita discriminarea și a asigura coeziunea politică, organismul cheie este Consiliul European. Speram să spui Comisia Europeană, dar am primit răspunsul pe care l-am primit. Uh, domnule Monti, continuăm cu contribuția dumneavoastră. Mulțumesc. Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Și pentru mine este un privilegiu să mă aflu în mijlocul dumneavoastră și să mă adresez membrilor comisiei dumneavoastră. Este o plăcere pentru mine să fac acest lucru alături de prietenul meu Antonio Vitorino. <sighs> El poate că um, are eh, mai puține decenii în față pentru a se lupta pentru viitorul Europei decât mine, dar oricum suntem uniți în același spirit. Sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă președintă, și cu Antonio Vitorino că suntem datori să folosim mai bine prevederile tratatului actual și că este o mare marjă de manevră pentru a valorifica mai bine prevederile tratatului. Și voi spune câteva cuvinte în același domeniu care a fost prezentat și de Antonio Vitorino, guvernanța economică. Dar sigur că în comisia dumneavoastră trebuie să vă concentrați foarte mult și uh, asupra posibilelor uh, reforme uh, sau reformări ale tratatului de la Lisabona și voi spune câteva cuvinte și în acest sens. Sunt 100% de acord cu Antonio Vitorino când spune dar înainte de toate precizez că nu sunt expert în probleme instituționale uh, Eu am făcut parte din Comisia Europeană împreună cu Michel Barnier și uh, el vorbește, pentru că a făcut parte și din Convenția Europeană uh, în cunoștință de cauză despre acest subiect. Eu sunt de acord cu faptul că pentru a valorifica pe deplin potențialul tratatului de la Lisabona, deci pentru a dezvolta o politică economică decentă pe plan comunitar, trebuie să existe un uh, acord mutual între nord și sud și încredere între vest și est. Iar eu cred că instituția pe care am avut onoarea să o servez timp de 10 ani, Comisia Europeană, mai ales acum când îi place să își spună o comisie politică, trebuie să deruleze esența activității politice, ceea ce uh, uh, nu uh, dezechilibrează până la urmă relația dintre instituții, dar trebuie să uh, facă un apel politic la liderii statelor membre, fără vreo subordonare intelectuală sau politică. Și trebuie să facă eforturi mari pentru a convinge pe liderii statelor membre că ceea ce îi divizează este uh, poate real, dar fiecare din ei exagerează disproporționat uh, aceste elemente discordante. Eu cred că nu trebuie să prejudiciem astfel până la urmă conlucrarea. Și dacă ne gândim la cei trei piloni esențiali ai politicii economice la nivel european, cred că ceea ce este necesar, este un angajament partajat pentru a susține două lucruri în același timp, integrarea pieței și creșterea economică în Uniunea Europeană. Iar cadrul politicii economice eh, de care dispune Uniunea Europeană pentru a atinge aceste obiective nu uh, necesită o schimbare totală, ci doar o schimbare substanțială. Iar asta mie mi se pare a fi mai important decât uh, îmbunătățirile uh, care uh, sunt reflectate în raportul celor cinci președinți. Îmbunătățirea esențială ar fi ca obstacolele încă existente în calea integrării și creșterii economice să fie uh, înlăturate. Ele sunt funciare pentru că își au originea în divergențele uh, datorate diferențelor de cultură politică. Și eu cred că există o tensiune între integrarea pieței și uh, rămășițele sociale um, care sunt până la urmă um, mentalități împotriva integrării. Asta duce la mai puțină integrare și la mai puțină creștere economică. Cea de-a doua tensiune, o tensiune între regulile fiscale și flexibilitate. Această tensiune duce la neîncredere geografic între nord și sud și cultural între liberalismul uh, germanic versus uh, viziunea anglosaxonă. Deci și aceste tensiuni uh, subminează credibilitatea pactului de stabilitate și de creștere. Pe de altă parte, investițiile publice la nivel național nu pot să se dezvolte așa cum ar fi necesar pentru a completa planul Juncker. Cea de-a treia tensiune uh, care m-a preocupat recent este uh, tensiunea între cel care este un contribuitor net și un beneficiar net. Și uh, aici apar probleme generate de bugetul european. Pentru că uh, bugetul nu este foarte transparent, nu corespunde structurii cheltuielilor, nu este democratic și este regresiv prin modalitățile de finanțare. Visul meu este ca la nivelul comisiei, dacă se ia în serios uh, misiunea de misiune politică, nu de uh, comisie politizată sau politicianistă, să încerce să înlăture aceste tensiuni între statele membre pentru a da- identifica mai degrabă elementele comune, care cu siguranță sunt mai multe decât credem și în felul acesta ă, putem ajunge la un angajament comun pentru creștere și integrare sporită. Deci, ă, asta ar trebui ă, făcut din punctul meu de vedere. Nu este imposibil. Sigur că uh, am avut uh, o experiență ca membru al Consiliului European de un an și jumătate și am putut să constat că dacă 3-4 lideri din zonele, uh, zona euro, din state cheie, ar putea uh, să se pună de acord într-o zi, vor putea să reducă uh, ceea ce îi separă, distanța dintre ei, nu uh, pentru a ajunge la comunicate finale, cosmetizate, uh, ci pentru a-și apropia în mod real pozițiile. Și uh, în felul acesta, autoritățile politice ale Uniunii Europene, în Consiliul European și uh, în, la întâlnirea la nivel înalt în iunie 2012 s-a reușit uh, să uh, se ajungă la un acord care a permis președintelui Băncii Centrale Europene să spună peste câteva săptămâni ceea ce a spus, că va face toate eforturile de care este necesar care sunt necesare pentru ca uh, Banca Centrală uh, Europeană să aibă decizii articulate în legătură cu uh, noile instrumente. Și cred că ar fi posibil, în legătură cu cele trei tipuri de tensiuni pe care le-am menționat, să găsim o cale de ieșire. În ce privește piața unică, o nouă reconciliere între piață și oponenții sociali ai economiei sociale de uh, piață, ar fi posibil. Deci văd că domnul Broc a intrat, deci uh, iată că uh, uh, în felul acesta, văzându-l, mi-a venit în minte și economia socială de piață, iar eh, putea să devină mai competitivă, mai durabilă și s-ar ajunge la reconcilieri eh, ale acestor eh, factori de tensiune. Și s-ar putea învinge mai bine obstacolele pentru o mai bună implementare a strategiilor de piață integrată. Și va trebui să existe și o politică eficientă de coordonare a impozitelor și acest lucru ar putea să se dovedească a fi mai puțin dificil în momentul în care state membre cheie, care s-au uh, opus mai mult decât alte state, nu uh, vor mai participa la uh, masa celor care vor lua uh, deciziile pentru Uniunea Europeană. Iar uh, în momentul în care a fost concepută moneda unică, s-au luat uh, anumite decizii, noi suntem acum într-o poziție favorizantă dacă uh, ne gândim la realități, pentru că uh, până la urmă uh, există un pact de creștere și stabilitate și să nu reducem până la urmă la zero aceste demersuri. Eu sunt un uh, reprezentant al sudului Europei care nu s-ar bucura dacă uh, principiile uh, disciplinei fiscale ar fi înlăturate în totalitate, chiar dacă asta ar duce la un fel de sărbători naționale în anumite țări, dar cred că ar fi în același timp un dezastru național în exact aceleași țări. Deci, în clipa de față, uh, nu este implementat cu seriozitate pretutindeni pactul de creștere și stabilitate. Și de aceea, Acum ne aflăm în momentul ideal în care am putea să apropiem pozițiile Nordului și Sudului și să acceptăm că, pe de o parte, această doză de flexibilitate uh, care este folosită pentru cheltuieli curente în anumite state ar trebui să fie mai bine controlată, dar în același timp să uh, reflectăm și în pactul de stabilitate uh, investițiile pe plan național. Astfel încât să nu lăsăm uh, loc pentru tot felul de soluții trocate. Deci, dispunem de planul Juncker, ceea ce e foarte bine, dar în același timp încorsetăm investițiile publice pe plan național. Și chiar uh, conform principiilor germane, cred că nu ar trebui să fie prea dificil să explicăm că dacă ne-am uh, restrânge de la a ne împrumuta uh, pe piață cu dobânzi de 0,5% eventual. Am încercat să contribuim uh, la infrastructuri fizice și uh, non-fizice pentru generațiile viitoare. Acestea ar putea să fie o propunere rezonabilă. Deci, altfel noi acționăm împotriva uh, generațiilor viitoare. Și în ce privește bugetul european, cred că prioritatea ar trebui să fie să ne concentrăm pe sarcinile esențiale. Marea provocare uh, pentru Uniunea Europeană să furnizeze uh, bunuri în domeniul securității, al apărării, în domeniul controlului granițelor externe, în domeniul uh, controlului și uh, asistenței acordate uh, migranților, cred că trebuie să acționăm împreună. Nu putem să rezolvăm aceste probleme izolându-ne. Deci, raportul care urmează să fie elaborat va fi uh, supus atenției uh, instituțiilor europene și uh, trebuie să valorificăm funcțiile europene, valorificând și noi resurse pentru că aceste obiective să poată fi atinse în mod concret. Ultima chestiune, doamnă președintă. Nu am sugestii de făcut în ce privește conținutul unui potențial nou tratat. Eu cred că trebuie să facem, uh, în primul rând, efortul ca diferitele culturi politice să poată fi apropiate, pentru că altfel tratatul ar fi inutil. Dar dacă vom face eforturile pe care l-am menționat, s-ar putea chiar ca noul tratat să uh, nu devină o necesitate esențială. Ceea ce aș sugera eu este însă ca întreaga expertiză instituțională care există în acest Parlament, în Comisie, la nivelul Consiliului European, să se concentreze pe un mic aspect înainte de a începe negocieri pe marginea unui nou tratat. Noi știm de ani de zile că procesul de ratificare, așa cum este prevăzut, poate să se transforme într-o sarcină fatală pentru orice nou tratat uh, din Uniunea Europeană. Iar ceea ce se numește democrație directă, instituția referendumului, a arătat Europei o față uh, urâtă în Danemarca, Irlanda, Franța, în țările de jos, încă acum câțiva ani. Iar alte experiențe uh, nu, de asemenea, nu au dovedit că soluția referendumului ar fi una facilă. Dar oare este într-adevăr nevoie să avem ratificări prin asemenea proceduri? Eu mi-amintesc că a existat o situație în care pentru Europa noastră, uh, care a fost condusă de Tomas Badoschiopa, eu, care am fost semnatarul unui articol, am identificat o metodologie diferită. Dar eu nu sunt jurist, eu cred că juriștii ar trebui să uh, analizeze dacă uh, nu ar fi total imposibil să imaginăm o altă soluție decât cea a ratificării. Pentru că istoria ne-a demonstrat că două state din cele două mari federații din lume nu au uh, ratificat Constituția. Uh, uh, statul din uh, Rhode, uh, Rhode Island Deci, în Rhode Island, uh, statul acesta nu s-a uh, implicat în discuția pre marginea Convenției de la Philadelphia, dar după aceea s-a alăturat, după câteva luni de zile, celorlalte uh, state din Statele Unite ale Americii, pentru că altfel a fost, ar fi fost amenințat cu excluderea. Iar în 49, statul liber al Bavariei Parlamentul a refuzat Constituția Federală, dar după aceea, cu pragmatismul care, asupra căruia ar putea să ne gândim, a acceptat totuși aplicarea acestei Constituții și în uh, teritoriul bavarez. Deci, iată că este uh, o situație specifică în Republica Federală Germania în legătură cu poziția uh, Bavariei. Și în articolul pe care uh, l-am redactat cu ani în urmă, am spus următoarele. Când a, există un nou tratat semnat prin definiție de șefii de stat și de guvern din fiecare stat membru, ar trebui să existe și o specificare, un articol separat semnat de fiecare dintre ei în care să se precizeze în cazul în care în țara mea acest tratat pe care eu l-am semnat nu va fi ratificat de către Parlament sau prin referendum, eu mă angajez în fața dumneavoastră tuturor, stimați colegi, ca în termen de șase luni să supun ratificării o altă propunere care să îi întrebe pe cetățeni doriți ca țara noastră să rămână partea Uniunii Europene cu acest constituțional pe care toate celelalte state l-au acceptat sau preferați să ieșim. Pentru că Asta ar putea să-i confrunte pe cetățeni cu o decizie radicală, cu o alternativă radicală. Și noi am avut recent experiența unor alternative radicale. Deci, eu sugerez ca mințile cele mai luminate dintre juriștii Europei și dintre politicienii Europei să încerce să uh, găsească o soluție în legătură cu orice uh, nou tratat, pentru că există riscul ca noul tratat să nu poată să treacă prin toate filtrele ratificării, dar să existe modalități sănătoase uh, de a adopta în cele din urmă tratatul uh, convenit. Mulțumesc foarte mult, domnule Monti, și aș dori să dau cuvântul în primul rând colegilor din uh, Parlamentul European. Ehm, colegii care sunt eh, autorii eh, rapoartelor. Știu că doresc să ia cuvântul. Nu știu cine dorește să, începe, să înceapă. Mercedes. Îi dau eh, ocazia lui Elmar să se pregătească mai bine pentru dezbatere și deci între timp voi vorbi în limba italiană. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, și aș dori să mulțumesc celor, celor doi raportori pentru această dezbatere foarte interesantă, o dezbatere pe care tocmai am început-o. Am prezentat uh, raportul nostru în prima fază, probabil că vă amintiți de această dezbatere. Deci aș dori deocamdată să fac doar câteva observații și să vă spun uh, în ce stadiu ne aflăm cu raportul nostru. Uh, s-a spus deja astăzi, noi suntem convinși că în interiorul tratatului de la Lisabona avem uh, majoritatea instrumentelor necesare care să ne facă față, să ne permită să facem față provocărilor cu care se confruntă Uniunea Europeană. Uh, întrebarea care se pune este cum să avem o structură instituțională mai democratică, cum să răspundem mai bine așteptărilor cetățenilor și cum să reacționăm mai repede uh, la provocările uh, lumii exterioare pe care, provocări pe care le cunoaștem cu toții. În acest sens, există o serie de elemente care cred eu, trebuie să fie completate. În primul rând, caracterul democratic al uh, procesului. După aceea, finalizarea Uniunii Economice și Monetare și a pieței interne și apoi noile provocări și aici mă refer mai ales la uh, tot ce ține de acțiunea externă, de apărare, de justiție și de securitate. Iată care sunt uh, provocările mai recente, care sunt însă la fel de pertinente. Și cred că uh, putem spune că prin instrumentele pe care le avem în tratatul de la Lisabona putem face față acestor uh, provocări. În raportul nostru abordăm și aspectele instituționale. Într-adevăr, noi considerăm că metoda comunitară, e de preferat metodii interguvernamentale. Uh, această metodă interguvernamentală este una, unul dintre motivele, nu singurul, dar este unul dintre uh, motivele eșecului uh, Uniunii Europene la nivelul procesului decizional. Și credem că și în acest sens, prin clauza de tip pasarelă, tratatul ne oferă suficiente posibilități, dar și prin intermediul alte instrumente. Astăzi, din păcate, nu avem timp suficient pentru a uh, intra în amănunte, însă noi considerăm că există o serie de aspecte pe care va trebui să le uh, aprofundăm. Primul dintre aceste aspecte vizează funcționarea Consiliului și al Comisiei Europene, dar mai ales ă, funcționarea Consiliului. În conformitate cu tratatele, Consiliul are instrumente care să-i permită să uh, devină un fel de senat. Ar putea de asemenea să voteze cu uh, majoritate calificată și nu uh, la un, în unanimitate. Apoi, uh, subiectul transparenței. Atunci când spunem uh, transparență, mm, ar trebui ca uh, Parlamentul uh, să fie uh, pus în evidență prin uh, comisiile sale, pentru că astfel uh, celălalt pilon al sistemului democratic uh, al Uniunii Europene, pe care majoritatea cetățenilor nu-l cunosc, ar putea să fie consolidat. Cetățenii știți că au tendința să creadă că Comisia Europeană ia toate deciziile. Iar adesea rolul Parlamentului și al Consiliului Ehm, este, tot, este total confuz. Și deci, uh, iată, avem o ocazie să clarificăm situația din punct de vedere legislativ. Un al doilea aspect uh, care se referă la colegii care reprezintă parlamentele naționale. Trebuie să ne asigurăm că parlamentele naționale sunt mai bine asociate. Trebuie ca rolul lor să fie consolidat și mă gândesc mai ales la capacitatea lor de verificare a, sau de tragere la răspunderea guvernelor. Uh, în procesul legislativ sau decizional european, prin intermediul procedurii semestrului european. Încă suntem în faza de pregătire a amendamentelor de compromis. Uh, uh, nu mai avem prea mult timp la dispoziție, vom vota chiar săptămâna viitoare. Deci ne apropiem de finalizarea acestui proces, dar în orice caz ne dorim să înțelegem cum această muncă uh, Uh, în comun ar putea să funcționeze mai bine. Uh, în urma acestei, uh, acestor adunări interparlamentare prevăzute la articolul 13. Cum semestrul european ar putea să fie mai, o procedură mai democratică? Și credem că ar fi necesare câteva linii uh, călăuzitoare de politici economice care să nu țină doar de politica bugetară, ci și de politica economică, socială, uh, a ocupării, astfel încât uh, atunci când parlamentele naționale controlează deciziile guvernelor lor care au un, un impact la nivel european, deci ar trebui ca această analiză să se uh, Uh, bazeze pe aceste linii de orientare pe care ar, uh, noi ar trebui să le, uh, să le publicăm. Sigur că mai sunt și multe alte aspecte importante. Mă gândesc, de exemplu, tot în contextul rolului parlamentelor naționale, toate aceste aspecte țin de pachetul de reflexie. De exemplu, consolidarea rolului, a legăturii între Parlamentul European și parlamentele naționale, tocmai pentru a îmbunătăți răspunderea democratică și vizibilitatea democratică a Uniunii Europene și pentru a îmbunătăți capacitatea noastră de a face față uh, provocărilor uh, și doleanțelor cetățenilor. S-a vorbit uh, și despre politica economică și în acest domeniu Noi credem că convergența economică, răspunderea guvernelor sunt subiecte foarte uh, relevante. Cred că tre- trebuie să facem pasul, să trecem de la simpla coordonare a politicilor bugetare spre un adevărat cod de convergență un cod care să nu preia doar elementele financiare, de exemplu, ci să ajungem la un fel de contract social, un pact social, care să ne permită să explicăm cetățenilor că convergența, convergența nu vizează doar aspectele economice legate de piața internă, ci că convergența uh, are efecte concrete asupra uh, calității vieții cetățenilor europeni. Din păcate, nici aici uh, nu avem uh, timp să mergem până în amănunt, dar considerăm că acest proces de convergență va permite ca aceste politici de rigoare necesare să fie mai ușor de înțeles de către cetățenii europeni, pentru că dacă nu cetățenii, dacă nu le înțeleg, nu le vor accepta. Și apoi mai există un alt subiect, uh, eu încerc acum să vorbesc cât mai succint, dar uh, mai există un uh, capitol foarte important legat de instrumentele pe care le avem la uh, uh, în tratatul de la Lisabona Uh, au discutat și ministrii de apărare care s-au întâlnit la Bratislava, deci în tratatul de la Lisabona există instrumente care să ne permită să punem pe picioare o politică de uh, securitate comună, o politică a apărării și o politică externă, mai ales prin cooperarea structurată, uh, cooperarea consolidată în domeniul apărării. Însă știți că tratatul ne oferă foarte multe posibilități, avem multe oportunități pe care trebuie să le valorificăm. Nu numai că putem folosi toate resursele pe care ni le pune la dispoziție tratatul de la Lisabona, însă eu cred că trebuie să luăm aceste măsuri cât mai repede cu putință, uh, mai ales în contextul uh, combaterii terorismului, a politicii de azil și a migrației. Iată, avem instrumentele pe care tratatul de la Lisabona ni le pune la dispoziție. Uh, e vorba de provocări cărora va trebui să le facem față. După cum știți, tratatul de la Lisabona uh, a fost un tratat uh, constituțional. Uh, iar contribuția Parlamentului European mi se pare foarte importantă din acest punct de vedere. E foarte important să, ca noi, Parlamentul European, să ascultăm vocea parlamentelor naționale. Cred că trebuie să clarificăm uh, aceste competențe pe care uh, dorim să le gestionăm împreună cu dumneavoastră. Trebuie să găsim modalitatea pe baza căreia împreună să uh, răspundem în mod democratic așteptărilor cetățenilor, cu respectarea procedurilor democratice. Noi credem că e vorba despre un element foarte important care figurează la, uh, în tratatul de la Lisabona prin uh, instrumentele pe care ni le pune la dispoziție. Din păcate, noi considerăm că aceste instrumente nu sunt suficient exploatate de către noi. Mulțumesc că mă opresc aici, doamnă președinte, după cum uh, știți, am putea continua, am putea merge până în amănunt, dar dacă sunt întrebări, cu mare plăcere răspundem la Uh, ele. Vă rog uh, să nu ezitați să ni le adresați. În încheiere aș dori să vă spun că tot ce am făcut în ce privește amendamentele de compromis, uh, mm, noi am avut o analiză foarte aprofundată a acestor modalități care să permită articolelor din Tratatul de la Lisabona să se transpună în reforme concrete necesare și urgente. Vă mulțumesc! You very much. Uh, Elmar, can you take... Mulțumesc, Elmar. Uh, preiei tu acum? Then we will switch to și după aceea vom da cuvântul Parlamentelor Naționale. Mulțumesc. Dați-mi voi să fac câteva observații în completarea acestor spuse. Și ca punct de plecare aș alege exemplul dat de Mario Monti, economia socială de piață, și își luau ca un argument pars pro toto. Pentru că trebuie să devenim mai buni în a găsi echilibre în domeniul economic și în domeniul social și trebuie să ne gândim și la politica condiționalității și a uh, implementării, pentru că fără o implementare lucrurile nu vor putea să ducă la rezultate uh, rezonabile. Li se întâmplă uh, câteodată ca jumate din Parlament să vorbească despre un lucru și cealaltă jumătate despre alt lucru. Uh, eu cred că prin acest raport chiar dacă va fi foarte greu, trebuie să găsim totul sub aceeași umbrelă. Să ne gândim că venim din partide politice diferite. O una din probleme este cum putem face o legătură uh, cu cetățenii, care este legitimitatea și eficacitatea. Este nevoie în rezolvarea problemelor de metode eficiente, dar cum pot fi convenite aceste metode eficiente și vor uh, beneficia ele și de o mai mare legitimitate atât la nivelul luării deciziilor cât și la nivelul cetățeanului? Cred că este nevoie de două lucruri. Trebuie să ne stabilim uh, prioritățile, care sunt problemele existente și care pot fi rezolvate pe plan comunitar în cadrul uh, unui principiu al solidarității. Știm că unele lucruri ar trebui să fie rezolvate pe plan european, dar Europa nu dispune de structurile necesare, nu poate să le rezolve într-o manieră eficientă. De aici decurge uh, adesea lipsa de interes vis-a-vis -vis de Europa pentru că cetățeanul spune voi ar trebui să rezolvați acest lucru și nu puteți să-l rezolvați. Dar ă, tot cetățeanul ar trebui să înarmeze Europa cu instrumentele necesare pentru rezolvarea problemelor, pentru că altfel ne învârtim într-un carusel și nu ă, mai putem să ă, găsim calea de ieșire. O chestiune care ne-a preocupat în ultimele săptămâni și ultimele luni era vorba de ratificarea tratatului CETA. Și mai era vorba dacă uh, găsim că este uh, corect ceea ce conține CETA sau nu este corect. Eu cred că trebuie să înțelegem că Uniunea Europeană are o competență și uh, atunci deciziile luate pe plan european trebuie să ă, fie legitimate. Ceea ce s-a decis să rămână decis. Pentru că dacă separăm puterea de decizie de nivelul de legitimitate, apar problemele. Și cred că acest lucru a devenit evident. Părerea generală a fost că a fost vorba de un acord european, dar din motive interne, ca să nu apară proteste pe plan național, s-a decis să, hai, să decidă și parlamentele naționale. Bun. Ă, la fel, cum încercăm să implicăm parlamentele naționale în deciziile noastre, atunci când sunt conferite competențe planului european și Parlamentului European atunci sau Consiliului European, atunci Consiliul să rămână și cel care are puterea finală de a decide. Dacă nu se acceptă acest lucru, o să ajungem să mergem în gol Acum întrebarea este, conferim Europei competențe? Care sunt provocările? Iar planul național ă, trebuie să spună, pot rezolva pe plan național o chestiune sau e nevoie de o rezolvare europeană? Iar când e nevoie de rezolvare europeană, să îi conferim competențele trebuie să ne gândim și care este raportul uh, față de cetățean. de Breso și eu uh, considerăm că până la urmă Consiliul uh, trebuie să aibă putere de decizie. În legătură cu Brexit, dacă pe plan național în Marea Britanie timp de 10 ani ai făcut propagandă că uh, Europa nu e bună, nu trebuie să te miri când cetățeanul decide să iasă din Europa. Pentru că dacă pe plan național nu vei transmite nimic din ceea ce uh, a fost bun și s-a rezolvat pe plan comunitar, dacă spui de fiecare dată, este o chestie neplăcută pentru cetățean, dar Comisia Europeană a luat această decizie, atunci vom avea probleme. Unde este propria responsabilitate? Noi credem că prin schimbarea statutului, modului de funcționare al Consiliului, lucrurile se pot schimba. Pentru că în contract se spune Consiliul European, nu consiliile uh, ministeriale din Europa. Deci nu mai multe uh, ministere, ci unul, cel european, trebuie să decidă. În felul acesta nimeni nu se mai poate ascunde în spatele altuia să dispară în ceață. Fiecare guvern trebuie să-și asume responsabilitatea deciziei pe care a luat-o la Bruxelles, tot așa cum fiecare membru al um, cabinetului ministerial dintr-o țară trebuie să-și asume responsabilitățile de la Bruxelles. Să nu căutăm subterfugii. Aceasta este o chestiune esențială pentru a putea uh, avansa și pentru a rezolva problemele. Acest lucru se întâmplă și cu semestrul european. Este un alt exemplu pe care pot să-l dau. Eu sunt de părere și Mercedes a spus acest lucru. Dacă există niște linii directoare pentru diversele propuneri, aceste linii directoare trebuie să beneficieze de o legitimitate democratică. Iar această legitimitate democratică trebuie să fie uh, conferită de către Consiliu și de către Parlament. Există și uh, domenii în care Parlamentul European nu se implică prin codecizie. Dar trebuie să vedem ce se întâmplă când este nevoie de un referendum pe plan național, când trebuie implicat și Parlamentul Național în luarea unei decizii. Trebuie, din acest punct de vedere, să clarificăm lucrurile. Iar pentru uh, a obține această legitimitate este nevoie de o consolidare a parlamentelor naționale și ale Parlamentului European, dar fiecare la nivelul său. Pentru că dacă nu există aceste clarificări, se, duce la, se ajunge la lipsă de transparență și la ineficiență. când este vorba de bani naționali, se iau decizii în baza competențelor naționale. Dar eu cred că și în ce privește mecanismul de stabilitate, ă, din acest punct de vedere, este nevoie de clarificări. Și să vedem că noi avem întâlniri ă, la ă, de două ori pe an privind politica de securitate și politica externă și funcționează foarte bine lucrurile. Există un proces de comunicare rezonabil, ne informăm reciproc și în felul acesta putem să exercităm și un control asupra autorităților administrative. Pentru că în felul acesta uh, ne întărim reciproc, ne pregătim profesional reciproc și nu ne subminăm reciproc. Eu cred că semestrul european și ceea ce uh, este prevăzut în articolul 13 privind tratatul fiscal ar trebui să poată să funcționeze în baza clarificărilor pe care le-am formulat ca să stimuleze cooperarea și să nu ducă la un mixaj tulbure. Deci eu cred că am putea în felul acesta să ajungem la o mai mare claritate sunt recunoscător uh, și în ce privește capacitatea generală de a reforma. Pentru că, într-adevăr, nu trebuie să ne uh, creăm capcane. Doamna Merkel a spus la un moment dat că noi putem să impunem niște reforme fundamentale pe plan european, dar dacă nu vom mai fi legați de principiul consensului. Consensul în clipa de față figurează ca o condiție, este uh, câteodată greu de uh, depășit, ne gândim și la uh, Uh, deciziile curții constituționale din Germania, care la un moment dat uh, se poate implica inclusiv în uh, problematica CETA. Dar știu că trebuie să discutăm această chestiune, dar trebuie să recunoaștem Consensul constituie o problemă și uh, pentru că s-a dat exemplu cu Bavaria, Bavaria până în zilele noastre nu și-a dat acordul pentru Constituția Republicii Federale în 49 pentru că afirma că se încalcă principiul subsidiarității. Un argument pe care îl auzim și astăzi. Deci, cum putem să nu încălcăm principiul subsidiarității pentru că un acord este uh, în baza dreptului internațional, dar noi atunci când am uh, elaborat uh, Constituția Europeană și am reușit să facem un pas mai mult, dar uh, în plus dar până la urmă nu am reușit să impunem acea Constituție. Să vedem acum ce se va întâmpla cu uh, noul raport, cum vom introduce clauza pasarelă pentru uh, a putea implementa după aceea conținutul acestui raport. Pentru că dacă unul singur blochează un demers european, totul se năruie. Eu cred că principiul flexibilității ar trebui să fie consolidat. Deci în uh, tratat se prevede Enhanced Cooperation, o cooperare consolidată într-un cadrul unei coaliții a doritorilor, a celor care au o atitudine pozitivă. Iar acum, în legătură cu Marea Britanie, care uh, uh, dorește să iasă din Uniunea Europeană, în continuare, în legătură cu unele demersuri europene, exercită dreptul de veto. Are dreptul să o mai facă acest lucru. Este uimitor. Deci ar trebui ca în ultimii doi ani, când mai este membra Uniunii Europene, să nu mai opereze cu dreptul de veto. De aceea eu cred că acest instrument, coaliția doritorilor, să fie uh, un instrument deschis tuturor, dar în felul acesta putem să depășim anumite obstacole pentru a ajunge la situații și soluții dorite în ce privește zona unică euro, zona acordului Schengen sau alte asemenea uh, demersuri comune. Și cred, nu cred că este nevoie să introducem noi cercuri din Europa care să uh, aducă și separări între state, să creăm o zonă euro din Europa uh, care să se detașeze de cei care uh, nu sunt membri acestei zone. Deci să nu Uh, creăm noi structuri administrative care după aceea să creeze la rândul lor piedici, ci să găsim căi deschise, flexibile, care să se bazeze pe principiul unității europene și în care statele membre să poată opera pe picior de egalitate, indiferent dacă este vorba de un stat mare sau un stat mic. Cred că acesta ar trebui să fie un punct de plecare. Și ultima observație. și în legătură cu spusele lui Mario Monti referitoare la referendum. Eu, în ultimii doi ani, am devenit uh, oponentul ideii de referendum, pentru că uh, uh, sunt, de fapt, defecte ale legii fundamentale. Să ne gândim că în Republica de la Weimar s-a ajuns la un moment dat la un eșec al primei democrații germane, pentru că referendumul în anii 30 au fost folosite sistematic pentru distrugerea instituțiilor democratice din statul meu. Și dacă văd astăzi din ce motive sunt organizate referendumuri și uh, cum reacționează uh, populația. Acum uh, are loc un referendum în Italia și nu știu dacă întrebarea este pusă corect, corect. Referendumul fie este o cale pentru a goli de sens uh, justificările democratice sau un semn de lașitate al uh, conducătorilor unui stat uh, pentru a nu trebui să decidă ei înșiși, ci să dea vina pe popor. Și nu cred că este calea indicată. Mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Uh... Mulțumesc. Dragi colegi, nouă uh, vorbitori s-au înscris la cuvânt. Vă pot uh, acorda până la 5 minute, dacă nu vă veți uh, folosi la maximum aceste 5 minute și mai bine, dar aș dori să vă mm, rog să reacționați la intervențiile celor patru paneliști dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, atunci uh, va trebui să ne adaptăm pe parcurs, dar deocamdată încheiem uh, lista vorbitorilor. Vă mai dau încă 2-3 minute, dar încă o dată aș dori să vă înscrieți acum la cuvânt. Aș dori să dau cuvântul lui Gabor Staud din uh, Ungaria acum. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! Mulțumesc, stimați colegi! Cred că putem constata cu toții că Uniunea Europeană se află într-o criză. Cred că suntem de acord cu această idee, dar să vedem și care sunt cauzele acestei crize. Ce anume ne-a adus în această situație? Și constatăm că instituțiile europene nu se mai comportă conform așteptărilor cetățeanului, că uh, se adâncește prăpastia dintre cetățean și instituțiile europene. De aceea oamenii au sentimentul că ceea ce uh, se decide uh, nu uh, mai corespunde intereselor lor. Cine e responsabil de această evoluție? Și răspunsul este că cetățenii sunt vinovați că ei apreciază greșit realitatea. A decide astfel înseamnă să nu decizi democratic, pentru că până la urmă politicienii, uh, dacă uh, sunt legitimați de uh, alegători, trebuie să acționeze conform așteptărilor alegătorilor. Uniunea Europeană și parlamentele ar putea să se apropie de cetățean atunci când cetățeanul va constata că ceea ce se hotărăște corespunde intereselor lor și uh, le servește interesele. Mulți sunt de părere că e nevoie de o mai mare integrare, că aceasta ar putea să fie soluția, dar eu cred că cei care uh, vor acționa în acest sens mai degrabă vor duce la uh, șubrezirea unității europene și la separare. Pentru că aici și aici s-a vorbit despre uh, yellow card dar în practică nu funcționează, pentru că în directiva privind detașarea lucrătorilor, 11 țări, 11 parlamente nu au uh, reușit să determine Comisia să își schimbe uh, poziția, iar uh, pozițiile și opiniile parlamentelor naționale nu au fost respectate deloc. Eu cred că nu e nevoie de Statele Unite ale Europei. Dacă acesta ar fi obiectivul, atunci ar trebui să avem noi tratate. Pentru că tratatele actuale nu găsim vreun mandat pentru ca să se construiască o structură federativă. Trebuie să acționăm în baza tratatelor existente. Comisia ar trebui să vegheze asupra respectării tratatul, tratatelor. În Ungaria, de pildă, în perioada crizei migrației, noi am încercat să respectăm regulile uh, spațiului Schengen și să protejăm granițele Schengen. Și am fost uh, acuzați și atacați de alte state care însele au încălcat uh, dreptul uh, european. Uh, păi, în cazul acesta, care e mesajul? Comisia, într-adevăr, mai veghează asupra respectării tratatelor? Eu cred că trebuie și Comisia să exercite o influență mai mare. Și în literatura de specialitate se vorbește despre Uniunea Europeană ca pe un fel de uh, uniune a lobbyiștilor care încearcă să reglementeze totul. Și uh, adesea foști Comisar, uh, încep să lucreze în marile companii după ce uh, Uh, expiră mandatul, eu cred că aceste prevederi ar trebui și acest statut ar trebui să fie modificat. Eu cred că uh, ar fi o bună soluție să uh, luăm și exemplul Elveției, pentru că nimeni nu va spune că Elveția nu este un stat democratic. Iar Elveția este astfel construită încât competențele să pornească de jos în sus iar la nivelul uh, Federației Helvetice sunt rezolvate doar acele probleme care nu pot fi rezolvate pe plan cantonal. Și niciun canton nu își arogă uh, drepturi uh, pentru a controla alt canton. Dacă această structură funcționează atât de bine, am putea să o luăm de exemplu. Thank you very much. Uh, we got finally 12... 12 vorbitori s-au înscris, deci vă rog frumos să nu depășiți 4 minute. Ar fi foarte bine. Domnul Istvan Holic, tot din Ungaria. Căsănăm szépen Mulțumesc, mulțumesc, doamna președintă. Eu cred că putem fi de acord că în ultimii ani s-a creat o situație în Uniunea Europeană care impune o uh, analiză mai aprofundată a modului de funcționare a Uniunii. Pentru că alegătorii, cetățenii, nu mai au încredere în instituțiile europene. Ceea ce uh, a început la Bratislava, salutăm, pentru că uh, cred că este necesar să analizăm cinstit, deschis, să vedem unde uh, am eșuat în politicile noastre. Domnul Vitorino a spus că s-ar putea întâmpla pentru prima dată ca Uniunea Europeană să nu iasă uh, consolidată dintr-o criză, ci uh, să uh, se dezintegreze din ce în ce mai mult. Eu cred că Brexitul este deja o dovadă că am putea să ne îndreptăm în această direcție. Întrebarea este cum putem consolida Uniunea astfel încât să fie o soluție acceptabilă pentru statele membre. Punctul nostru de vedere este că trebuie să credem în continuare în Europa, dar să uh, nu uh, ne abatem de la o soluție pragmatică. Să nu ne pierdem în ideologii, să încercăm să rezolvăm problemele. Iar textul elaborat de domnii Brock și de Mercedes Presso ar putea fi un pas în această direcție. Există multe propuneri binevenite pentru că denotă deja o abordare pragmatică a problemelor. Dar trebuie să spunem că astăzi în Uniunea Europeană există două modalități de abordare când e vorba de funcționarea instituțiilor europene. O viziune federalistă și o abordare mai eurosceptică. Noi credem că răspunsurile ideologice nu funcționează, sunt reflexe învechite. Când apare o problemă, noi spunem, da, trebuie să ne integrăm mai uh, bine, dar noi credem că există și o a treia cale. Concentrarea pe fiecare problemă, abordarea pragmatică a problemelor și rezolvarea problemei. Și trebuie să avem curajul să spunem că dacă uh, lucrurile nu au funcționat printr-o mai mare integrare, să găsim alte soluții. În ce privește pactul de stabilitate și de creștere economică, s-a spus deja că am ajuns într-un moment în care credibilitatea uh, tratatului e aproape de zero. Și dacă este vorba și de zone de țări care nu fac parte din zona euro, cum este Ungaria, trebuie să verificăm și dacă aceste țări uh, pot fi trase la răspundere, dacă, așa cum este cazul Ungariei, există și rezerve față de uh, euro. Pentru că am putut constata că există și state care au aderat la zona euro, deși nu au îndeplinit criteriile și regulile. S-au comportat ca și când aceste reguli nu ar fi valabile și pentru aceste state și asta a dus la situația în care zona euro astăzi să uh, ajungă într-o situație gravă de criză, iar ieșirea încă nu este evidentă. Și criza migranților a demonstrat că există provocări la care nu s-au găsit răspunsuri rapide, eficiente pe plan comunitar. Și voi menționa foarte pe scurt și propunerea noastră de soluționare. Noi credem că Europa are nevoie și de povești de succes. Trebuie să găsim împreună soluții pragmatice, dar ă, trebuie să abordăm pragmatic problemele. Mulțumesc foarte mult! Vă rog frumos nu mai mult de patru minute. Barbara Spinelli, acum din partea Parlamentului European. Vă rog frumos să nu depășiți patru minute, spune președinta. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor uh, uh experților, uh, invitațiilor noștri. Aș dori să mulțumesc uh, domnului Vitorino, domnului Monti pentru prezentările lor. S-a vorbit despre policriză dar această, acest termen de policriză sau criză multiplă mm, nu uh, îmi place deloc, pentru că atunci când spui policriză, mi se pare că cosmetizezi realitatea. Eu cred că ar fi mai cinstit uh, să vorbim despre un eșec. Uh, suntem într-o situație de eșec, sigur că trebuie să depășim această situație, dar ne aflăm în mijlocul unui eșec. Uh, eu cred că trebuie să facem față unei crize de, neînțele, de, de neîncredere din partea cetățenilor și ca să ieșim din această criză nu putem să propunem întotdeauna mereu și mereu aceleași uh, politici, aceleași soluții. Cineva celebru vorbea despre uh, Maria Antoaneta uh, ca și când Uniunea european ar fi ca Antoaneta. Uh, e respinsă de către cetățeni pentru că întotdeauna la probleme noi ne vor, vor, venim întotdeauna cu aceleași soluții, cu aceleași uh, rețete. În contextul uh, respingerii tratatului CETA, uh, de exemplu, în momentul în care Uniunea Europeană este privată de o competență a sa, atunci este atinsă până la urmă în legitimitatea sa. Cred că Uniunea Europeană a pierdut uh, această competență uh, pentru că uh, deja a început să se piardă din legitimitate. Acest acord mixt nu a făcut decât să facă buboiul să se spargă și aș dori acum să mă refer la soluții. În ceea ce privește prioritățile, cred că, uh, așa cum spunea domnul Monti, trebuie să construim o Europa cât mai uh, decentă și primul pas uh, îl reprezintă democratizarea. Să vedem cum putem să facem față lipsei de încredere a cetățenilor de exemplu, um, în contextul uh, resurselor proprii. Eu aștept cu nerăbdare rezultatele raportului Parlamentului European cu privire la resursele proprii. Cred că e foarte important pentru Uniunea Europeană să aibă resurse proprii uh, ca să funcționeze cum trebuie. Dar cred că este foarte important și să subliniem cât de important e să ne asigurăm că mm, aceste resurse proprii sunt administrate, sunt gestionate în mod cât mai transparent. Apropo, referendumurile, după părerea mea, nu sunt neapărat uh, uh de lepădat. Toată lumea se, uh, crede, se teme de referendumuri, dar cred că răspunsul îl reprezintă uh, justiția socială. Nu cred că uh, politicile economice vor avea un efect în lanț pozitiv uh, în domeniul social. Nu, eu cred că trebuie să identificăm parametrii sociali foarte clari. Apoi, Uh, uh, asumarea răspunderii pentru reforme și conducerea. E un aspect foarte important și aici mă întorc din nou la CETA, la acordul CETA. Iată ce se întâmplă. Guverne, guvernanța europeană are tendința de a dilua decizii luate de către uh, decidenți la nivel național. Cam asta este impresia mea în orice caz dacă e să mă uit așa puțin la situația din statele Europei. În fine, în ceea ce privește tratatul în sine și această propunere de a folosi opțiunile incluse în tratat sau de a vota un nou tratat, eu cred că un tratat cu ambiții constituționale nu e instrumentul potrivit pentru a uh, derula sau pentru a stimula uh, politici. Nu aceasta, nu aceasta este datoria unei Constituții. O Constituție e menită să organizeze un stat, să obțină un echilibru între uh, puterile în stat și de asemenea să permită democra- democrația directă, pentru că asta își doresc cetățenii noștri. Dar, sigur că există riscuri asociate, dar nu cred că ar trebui să renunțăm la idee. Doamna președinte, uh, nu vă rog uh, să vă respectați timpul, nu vă putem uh, lua microfonul. Sărbilcaș, nu mai mult de patru minute, vă rog. Sorry, okay. Mulțumesc uh, frumos. Îmi pare rău că Guy Verhofstadt nu este aici. Mi-ar fi plăcut să mă lansez într-o discuție cu el vis-a-vis -vis de propunerile sale. Însă, pentru că am fost la Bratislava de multe ori în ultimele luni uh, și am uh, văzut problema europeană și am militat pentru. Am fost militant activ în cadrul referendumului Brexit. Uh, Motivul pentru care am vrut să uh, iau cuvântul este că problema încrederii reciproce reprezintă eșecul democrației Uniunii Europene, care este miezul instituției noastre. Plăcile tectonice ale Europei sunt, de fapt, într-o deplasare continuă în direcția greșită din ceea ce privește stabilitatea. În uh, perioada 49-56, eu am înțeles, tata a fost ucis în război și am înțeles ce s-a întâmplat atunci. Eu m-am născut în anii anul 1940, pe 10 mai. Știți unii dintre voi ce înseamnă asta. Am crezut că Europa va fi stabilă în cadrul acestor noi aranjamente și în 75 am votat da. Apoi, când m-am alăturat acestei comisii uh, europene, în 1984-85, când am ajuns în Parlament, am înțeles că, de fapt, uh, ea creează instabilitate și nu stabilitate. Și dacă îmi permiteți să spun asta aici, e lucrul pe care trebuie să îl confruntați. Faptul că există o criză și probabil va mai apărea alta în Italia, iar ideea de bază este că Aceeași criză um, este pe cale să se formeze în Franța, în, uh, s-a format în Germania cu criza, criza refugiaților și aspectul fin, uh, suprem al democrației trebuie stabilit în funcție de capacitatea de reformă și uh, trebuie să existe libertatea de alegere la urne uh, și nu sunt de acord cu colegul care spunea că referendumul este un act de lașitate. Eu cred că este un act de curaj. Este, de fapt, să te întorci cu fața la oameni și să-i le prezinți realitatea așa cum este. Și când vezi șomajul masiv în uh, rândul tinerilor, lupta dintre nord și sud, deplasarea acestor plăci tectonice cu incertitudinile și uh, instabilitatea atât de mare. Nici nu-i de mirare că oamenii au votat așa cum au făcut-o și o vor face în continuare. vis a de Brexit, în încheiere, Brexit merge foarte bine. Nu e niciun Armageddon. Săptămâna trecută, uh, statisticile au arătat că au crescut investițiile, a scăzut șomajul, a crescut indexul fițe. Uh, consumul crește, nu s-a venit sfârșitul lumii. Nissan, Jagu- Nissan, Jaguar, Google, chiar și Asociația Bancherilor din Marea Britanie este foarte constructivă. Încheie așadar spunând că există un viitor foarte, foarte bun în afara acestei instituții care cred eu că a devenit nedemocratică și care eșuează constant nereușit să îndeplinească aspirațiile celor care în 1975 au votat pentru Uniunea Europeană. Dacă nu recunoașteți acest lucru pe baza faptelor, îmi pare cu adevărat rău, fiindcă vă îndreptați spre un lucru mult mai rău decât criza. Mulțumesc frumos! Thank you very much. Uh... Mulțumim mult, Sima Malotra, tot din Regatul Unit, Camera Comunelor. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc tuturor intervenienților pentru contribuțiile lor. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră astăzi ca reprezentantă a noii comisii din Camera Comunelor din Marea Britanie, comisia aleasă pentru uh, ieșirea din Uniunea Europeană. Ca istoric personal sunt uh, membru laburist al Parlamentului și până de curând am fost numărul 2 în uh, echipa uh, economică a partidului. Probabil e bine să spun că nu sunt de acord cu colegul meu în uh, anumite chestiuni. Eu am fost uh, un uh, militant activ pentru rămânerea în Uniunea Europeană, nu pentru că eu cred că Uniunea Europeană este perfectă, ci și înțelegem că structurile politice complexe vor trebui să evolueze mereu uh, ci pentru că sunt de părere că am fost mai prosperi ca membri ai Uniunii Europene și cred totodată că Uniunea Europeană a fost poate cel mai bun proces de pace pe care l-a trăit vreodată lumea noastră și cred totodată că dezbaterea a fost complicată și nu a înțeles toată lumea uh, aspectele în joc. Văd însă că uh, modul în care s-a desfășurat dezbaterea, senzația oamenilor, adică faptul că nu au avut suficiente informații sau înțelegere suficientă a Uniunii Europene și a impactului nostru ca membri asupra uh, prosperității și securității uh, interne, a fost un stimulant pentru ca oameni să voteze, să iese. E foarte ușor să votezi uh, să ieși dintr-un lucru pe care îl consideri o um, cauza problemelor și nu a soluțiilor și a provocărilor unei națiuni atunci când vorbim de stra- decizii strategice. Cred așadar că toate discuțiile de astăzi care, evident, vor continua vis-a-vis de uh, trasarea rolurilor și responsabilităților, vis-a-vis de, putere și echilibre, sunt importante și sunt importante și pentru noi în Regatul Unit. Dezbaterea care continuă este care va fi viitorul relațiilor cu Uniunea Europeană și, după părerea mea și a uh, multora, o relație respectuoasă și pozitivă. Așa va arăta uh, relația noastră. Nu plecăm din Europa, rămâneți uh, vecinii și aliații noștri și este în interesul tuturor ca relațiile noastre să fie pozitive. Spun asta fiindcă au loc dezbateri continue și în comunitățile noastre și, ca reprezentant al Parlamentului, vorbesc cu cetățenii din comunitatea mea constant, iar oamenii sunt îngrijorați. Uh, Uh, imaginea nu este atât de roz pe cât vi s-a prezentat, însă uh, există două tabere. Vis-a-vis -vis de studiul de săptămâna trecută, eu am o altă perspectivă. Există câteva scăderi de productivitate, incertitudini în ceea ce privește investițiile, uh, tinerii care spun că au senzația că nu uh, au la dispoziție locuri de muncă pe care le-ar fi avut înainte. Însă această dezbatere duce până la urmă la o concluzie. Atât ambele tabere trebuie să colaboreze pentru a vedea cum să evoluăm ca și națiune, cum să evoluăm înspre prosperitate. Uh, ancheta noastră se referă la obiectivele de negociere ale guvernului britanic. Uh, la riscurile și oportunitățile existente și modul în care sunt ele înțelese. Și apoi vrem să, ne, să vedem cum ne asigurăm, și acest lucru este în interesul Uniunii Europene și al Marii Britanii totodată, cum înțelegem nevoia aranjamentelor tranzitorii și cum pot arăta aceste aranjamente. În încheiere vreau să mai spun că este important să înțelegeți Uh, că în Marea Britanie există încă o paletă întreagă de viziuni. Complexitatea este mare, dar există și nevoia de a extinde uh, discuția, de exemplu, uh, în subiectul, uh, la subiectul libertății de mișcare și să vedem dacă acesta este un lucru care ar trebui și poate fi considerat ca modul uh, ca parte din uh, evoluția Uniunii Europene. Mulțumesc frumos, Casimir Șeavdovski. Mulțumesc, doamnă președintă. Stimați colegi, sunt de acord cu ideea că nu e nevoie de o modificare a tratatului Um, domnul a vorbit despre încredere reciprocă, dar nu e vorba doar de încredere reciprocă între statele membre, ci și de încredere reciprocă între instituțiile Uniunii Europene și statele membre. Cred că eliminarea euroscepticismului și a centralismului reprezintă răspunsul pe care îl căutăm. Sunt foarte sceptic vis-a-vis -vis de diverse proiecte ale noastre care caută să impună Consiliului o nouă metodologie de funcționare a Uniunii Europene și cred că Consiliul ar trebui să aibă dreptul să hotărască singur cum vrea să funcționeze. Um, domnii profesori ne-au uh, dat câteva indicii cu privire la ce s-ar putea întâmpla în viitor. Dacă ați putea opri microfonul de la prezidiu, se aud mai multe voci deodată, spune vorbitorul. Stabilitatea finanțelor publice este esențială. Există și bariere neoficiale care blochează piața liberă, uh, și împiedică comerțul pe piața unică. Și apoi mai e problema transparenței. Cred că uh, raportul Gigold trebuie analizat uh, cu mare seriozitate în acest context. Și acum să revin la tratate. Stratificarea este întotdeauna o decizie specială, majoritate calificată sau un referendum. Nu poți să treci peste voința poporului. Trebuie să faci o decizie înțeleaptă și apoi să fii acceptat de popor. Doamna Eleonora Cindro. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc uh, vorbitorilor care au intervenit. După cum văd eu, uh, această dezbatere are loc într-un moment uh, istoric și este esențială pentru a înțelege cum putem rezolva această criză ce afectează toate țările. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Monti. Dincolo de uh, schimbarea Constituției trebuie să facem eforturi pentru a aborda aspectele foarte politice și culturale care sunt importante pentru mine ca și cetățean al uh, unui stat membru și pentru toate statele membre. Care este rolul politicii în uh, soluționarea acestei crize? Este un rol esențial. Să nu credeți că dacă um, întăriți instituțiile puteți frâna această criză în Uniunea Europeană. Este o criză care are efecte dincolo de granițele Europei, oricum. Să nu ne păcălim. E nevoie de o transformare politică și culturală. Este important să ne gândim la toate lucrurile care se întâmplă uh, în uh, lumina referendumului de care vorbea domnul Brock. Referendumul italian uh, i-a pus pe toți cetățenii italieni în fața unei decizii importante vis-a-vis -vis de conceptul guvernului lor și această guvernabilitate care sugerează existența unor subiecte pasive, incapabile de a lua decizii tangibile, fiindcă nu pot participa la luarea deciziilor. Guvernarea și guvernanța înseamnă că sunt oameni care controlează procesele politice și care iau decizii. Cred că acest lucru ne arată că trebuie să existe guverne, uh, iar problema guvernanței este ceva separat. Uh, în concluzie, atunci când a fost vorba de ratificarea CETA, și noi am avut de-a face cu rolul uh, parlamentelor naționale. Mm, El apare întotdeauna când vorbim despre aceste acorduri care au un impact asupra la nivel național. Toate statele membre ar trebui să participe la aceste procese de ratificare care au impact global. Este important ca parlamentele naționale să își poată aduce participarea, fiindcă e o stradă cu două sensuri. Uneori poți să fii în situația fericită de a avea majoritate, dar alteori ai nevoie de alții care să susțină poziția. Și gândindu-mă la alegerile recente și la referendumuri, mesajul uh, transmis uh, a fost unul clar negativ. Uh, Sistemul este perceput ca fiind unul departe de cetățeni noi suntem cei care trebuie să dovedim că politicienii pot lua decizii în, pentru voința comună. Articolul 138 din Constituția italiană spune că dacă două treimi nu votează pentru o reformă constituțională, atunci a, se organizează un referendum. Mulțumesc frumos, dragi colegi, vă rog să vă scurtați intervențiile. Domnul Andronius Ajubalis. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, cine va reforma, uh, remodela Uniunea Europeană, Bruxelles sau statele membre la cel mai înalt nivel? Cui aparține proiectul dumneavoastră? Cine este proprietar asupra lui? Acestea sunt întrebări fundamentale, dar cred că astăzi nu am putea primi un răspuns însă ar trebui să le adresăm în continuare. Aș dori să fac câteva observații vis-a-vis -vis de uh, un raport prezentat de Elmar, dragul meu prieten și stimabilul său coleg. raportul vrea să uh, vorbește despre Europa în mai multe viteze, în cel mai bun caz și în cel mai rău caz despre nicio Europa. Unii ar putea spune că măsurile propuse în raport nu merg înspre îmbunătățirea constituțională a Uniunii Europene, uh, instituțională a Uniunii, ci înspre dizolvarea ei. Uh, renunțarea la nevoii renunțarea la uh, unanimitate, um, acordarea de puteri suplimentare um, autorităților frontaliere, toate acestea s-au dovedit deja a fi distructive. Să nu uităm, chiar înainte de referendumul pentru Brexit, liderii europeni au um, făcut apel pentru îmbunătățirea Uniunii Apărării. Și toate asta a dus la furie în Marea Britanie. Poate este o întrebare retorică, dar poate că cineva are totuși un răspuns. De ce aceste uh, propuneri centrifuge vin din partea autorităților din, de la Bruxelles? aprofundarea uh, acestor vechi chestiuni nu va duce decât la o singură uh, consecință. Să sugerezi să dai mai multă putere instituțiilor supranaționale, dar să păstrezi tratatele ca fiind de neatins, nu este o cale sinceră de a aborda problema actuală. După părerea mea, nu ar trebui să ne temem de diversele scenarii alternative ale evoluției Uniunii Europene. Să discutăm deschis factorii pro și contra. Se sugerează că cetățenii Uniunii Europene vor să fie auziți mai mult. De asemenea, deși unii vor să nege acest lucru, este un adevăr obiectiv faptul că statul național rămâne garantul democrației, fiindcă rămâne singurul suveran legitim. Prin urmare, singura soluție valabilă pentru a rezolva acest blocaj instituțional se poate găsi în acord cu, cu statele membre. Toate nivelurile trebuie să hotărască unanim, nu prin majoritate calificată. Avem o practică perfectă a luării de decizii în Consiliul pentru Afaceri Externe. Unanimitatea este întotdeauna ceva foarte greu de obținut. Uh, dar de aceea suntem aici noi, politicienii. Votul cu majoritate calificată duce la o, un duel de forțe. Dacă în continuare vă temeți să rezolvați blocajul instituțional, mi-e teamă că statele membre vor merge mai departe spre noi ieșiri. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Maria Trantafilou acum, din Grecia. Mulțumesc, dragi colegi. Ne confruntăm cu cea mai mare deplasare de uh, cetățeni după al doilea război mondial. Uh, această criză gravă este un test pentru Uniunea Europeană. Am văzut totodată că Uniunea Europeană nu a fost pregătită pentru această criză și nu a fost eficientă. Am fost martorii atitudinilor mai multor state membre care au fost au ajuns cufundați în datorii, iar aceste datorii se folosesc ca mecanism de control al acestor popoare vedem cum se impun măsuri prin pactul pentru stabilitate, însă aceste măsuri nu funcționează și duc la deficite și mai mari și la austeritate și mai mare, un cerc vicios. E timpul așadar să schimbăm direcția, să creăm împreună un nou set de idealuri pe baza valorilor comune de justiție, egalitate, drepturile omului, drepturi sociale coeziune socială și respectarea diferențelor și a diversității. Trebuie să avem un nou contract și să restabilim importanța inițiativelor colective în ochii cetățenilor. Avem nevoie de redistribuirea bogăției, să luăm măsuri ecologice, să punem capăt acestei austerități constante, să oprim politicile care creează o fortăreață Europa, să soluționăm criza uh, refugiaților prin solidaritate și ospitalitate și, totodată, prin promovarea păcii în Orientul Mijlociu, în regiunile noastre, în Siria, uh, astfel încât motivele care uh, creează aceste crize de, uh, ale refugiaților să fie eliminate. Trebuie să oprim uh, războaiele care au dus la acest val de refugiați, unde unele state membre au fost un factor activ. Nu mai putem accepta status quo-ul din Cipru, de exemplu, și sunt multe propuneri în acest sens. De exemplu, propunerea din declarația de la Atena, în urma inițiativei prim-ministrului nostru. Aceste propuneri ar putea reprezenta baza unor noi politici curajoase necesare pentru toți cetățenii europeni și astfel am putea redobândi încrederea cetățenilor noștri. De exemplu, și o, o să menționez câteva. Fondul uh, European pentru strategii, uh, investiții strategice a trebuit să se dubleze. Trebuie să facem eforturi pentru combaterea șomajului în țări unde acesta este foarte mare, să combatem evaziunea fiscală și planificarea fiscală agresivă, să combatem dumpingul social. În domenia, domeniul politicii pentru refugiați trebuie să avem un sistem paneuropean cuprinzător pentru solicitanții de azil și refugiați. Uh, Trebuie totodată să implementăm decizia deja convenită a Consiliului European vis-a-vis de relocalizare și să combatem cauzele um, de la rădăcina imigrării uh, ilegale să colaborăm între noi și cu țările terțe din Mediterană totodată. În sfârșit, trebuie să ne reconcentrăm pe problema transparenței. Există acum o legitimitate democratică pentru parlamentele naționale și Parlamentul European, dar să nu o considerăm ca un bun dat. Cetățenii aud ce se întâmplă și nu doar asta, dar simt um, deciziile noastre în viața lor de zi cu zi. Chiar și o singură rezoluție, o singură măsură poate crea o politică comună și un sentiment comun de unitate. Genul acesta de măsuri sunt necesare. Mulțumesc frumos din Polonia. Mulțumesc frumos. Trebuie să vă spun că am ascultat cu mare interes uh, cuvintele raportorului. Am vrut să aud toate elementele propunerii sale și am ascultat și celelalte observații. Însă sunt convins și cred că toți ar trebui să fim convinși că nu putem doar să ascultăm, să ne ascultăm unii pe alții aici, în această sală, ci trebuie să-i ascultăm și pe cetățeni. Chiar dacă presupunem că raportorii mă vor convinge azi aici cu argumentele lor, spuneți-mi, eu mă duc acasă în Polonia și credeți că pot să-i conving pe alegători, vă înșelați? Uh, Așa e situația în țara mea. În țara mea, Uniuni, uh, cetățenii nu vor să mai audă de Uniunea Europeană și de o și mai mare integrare. În general, în toată Europa, cetățenii așteaptă ca Europa să fie puternică, rațională, să ne garanteze securitatea împreună cu Alianța Transatlantică, însă fără uh, a vedea aceeași rețetă la vechile probleme, rețeta reintegră, integrării. Problemele se referă la toți cetățenii, fie că vorbim de integrarea europeană, fie de altceva. Și ele au fost explicat, exprimate cu ocazia referendumurilor privind uh, uh proiectul european însă nimeni nu a reacționat la rezultatele acestui referendum. Nu s-a înțeles că cetățenii nu vor și mai multă integrare. Oare astăzi rețeta rămâne aceeași și mai multă integrare? Oare nu există îndoieli în ceea ce privește această direcție? pentru că cetățenii au cu siguranță îndoieli. Trebuie să priviți uh, peisajul politic și cred că trebuie să găsim un răspuns. Însă, trebuie să vă spun că nu putem zice că nu vrem să construim o Europa comună. Nu, vrem doar să construim o Europa bazată pe suveranitate statală. Sunt de acord cu domnul Brock. Într-adevăr, trebuie să delimităm mai bine competențele statelor membre, ale Comisiei, ale Consiliului European. Azi situația e următoarea. Comisia Europeană Comisia Europeană nu este complet transparentă, nu este ideală, disprețuiește vocea parlamentelor naționale. Se vede asta clar aici uh, uh, în procedura cărții galbene și uh, unde vorbim de dumping social. Acolo Comisia, în mod deliberat, vrea să facă un spillover al propagării de noi soluții europene Comisia a trans, uh, publicat deja pe site-ul internet câteva comunicate prezentând acest lucru ca pe un fapt îndeplinit și spune statelor membre uh, să urmeze informațiile de acolo, deși el nu e prevăzut în tratate. Ascultându-l pe domnul Brock, care spunea că trebuie să extindem puțin domeniul de aplicare al tratatelor, pot să vă răspund, stimate domn, că Tribunalul Constituțional German a spus, analizând tratatul de la Maastricht, că statele membre sunt cele care au suveranitatea de a hotărâ viitoarea evoluție a Uniunii Europene. Această responsabilitate revine statelor membre. În concluzie, aș dori să spun că această dezbatere este foarte complicată trebuie să uh, ținem seama de toate detaliile. E ca în bucătărie, vedeți? Trebuie să respectăm întru totul rețeta, dar să ne gândim la toate gusturile, la toate nuanțele, la toate condimentele pe care le putem adăuga. Soluția să nu fie nici prea amară, nici prea sărată și dacă vrem să reîncălzim o mâncare, cu siguranță rezultatul nu va fi unul plăcut. Mulțumesc! Rasmus Notquist acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc pentru că mi-a dați cuvântul în această dezbatere atât de interesantă. Iată, dezbaterea este tot mai interesantă, se vorbește despre viitor, despre legitimitate. Care este, în ce constă legitimitatea Uniunii Europene? În documentul pe care l-am primit, uh, mie mi se pare foarte interesant uh, că ni se propune ce putem face acum și pe termen mai lung. Pe termen scurt, cred că este foarte important să luăm uh, în serios democrația și transparența. Pentru că dacă ne uităm la problemele uh, pe care consideră cetățenii că le are Europa și um, ce face uh, Consiliul, problema o reprezintă lipsa de transparență. Este foarte important să obținem transparență în toate instituțiile europene. Mm, m-a surprins uh, intervenția domnului uh, Monti, care a vorbit despre uh, ratificarea uh, la ratificarea în diverse etape. Prin referendum e simplu. Uh, referendumul are două întrebări, da sau nu, și astfel se uh, creează confruntare. Deci cred că trebuie să luăm referendumurile foarte în serios, deci dacă în procesul de ratificare intervin probleme. Dacă racordul CETA în urmă cu câteva săptămâni nu a fost ratificat datorită unui mic parlament regional care uh, s-a opus uh, comisiei, Sigur că această poveste nu este neapărat ă, frumoasă sau atrăgătoare, dar reflectă realitatea de astăzi și deci trebuie să luăm foarte în serios acest vot democratic peste tot, în întreaga Europa. Da, o intervenție mai sucină de această dată. Domnul Jonas Gunnarsson este ultimul vorbitor. Mulțumesc și eu, doamnă președinte. Aș dori în primul rând să spun că eu sunt de acord cu Elmar Brock. Mm, sunt de acord cu ce spunea în legătură că, uh, cu faptul că Uniunea Europeană face uh, Um, ceea ce i s-a conferit prin tratate, deci uh, respectă un mandat. Din păcate însă constatăm că este un sistem care nu funcționează cu adevărat și de fapt cred că uh, aceasta este problema. Lipsește, de exemplu, solidaritatea între statele membre ale Uniunii Europene și astfel creează această suspiciune uh, față de Uniunea Europeană. Întrebarea nu trebuie să fie doar cum funcționează instituțiile europene. Bineînțeles că este foarte important să vedem cum funcționează Parlamentul sau Consilia sau uh, Consiliul sau cum uh, cooperează uh, între ele. Dar cred că până la urmă problema e că deciziile care au fost luate nu au fost transpuse în fapte și ne putem uita la uh, exemplul crizei migranților. Iată, e un subiect care ne arată că uh, problema uh, în Europeană o reprezintă lipsa de încredere și suspiciunea. Și cred că parlamentele naționale au aici o răspundere imensă, pentru că parlamentele naționale pot să acționeze uh, în statele membre. Trebuie să luăm aceste probleme la mod foarte serios în statele membre pentru ca sistemul să funcționeze uh, în mod uh, uh, adecvat. E foarte important să punem accentul pe solidaritate, pentru că fără, fără solidaritate acest uh, edificiu se va prăbuși și nu vom putea face doar mici modificări la tratate pentru a rezolva problemele. Problema va fi rezolvată doar prin intermediul solidarității între noi uh, și noi, cei care facem parte din această reuniune, în această dupămasă. În urmă cu șase ani, dacă nu mă înșel, tratatul de la Lisabona ne-a conferit, ne-a oferit acest uh, instrument care ne permite să nouă parlamentelor naționale să avem un uh, cuvânt de spus uh, Uh, la față de politicile europene. Dar, din păcate, parlamentele naționale nu și-au luat în uh, serios misiunea. Foarte puține parlamente naționale studiază uh, propunerile care sunt, le sunt trimise de către Parlamentul European sau de către Comisie. Ori cred că ar trebui să studiem aceste propuneri, pentru că astfel am dobândit mai multă putere la nivel european. Deci dacă noi, parlamentele naționale, nu ne luăm în serios răspunderile, mă întreb răspunderea cine o va face în locul nostru. Și aici aș dori să mă adresez direct colegilor din parlamentele naționale. Luați-vă în serios uh, misiunea. Cereți guvernelor, guvernelor sau trageți guvernele la răspundere. Sistemul nu va funcționa altfel. Mulțumim. Acum aș dori uh, să-i dau cuvântul uh, invitațiilor, paneliștilor noștri. Poate să-l rog pe domnul Monti să aibă uh, câteva reacții și după aceea uh, să-l rog pe Elmar. Domnul Monti, aș dori să am o reacție principală, practic o observație în urma acestei dezbateri. E limpede, știm că Europa se află într-o situație extrem de gravă și mi se pare interesant Cum mulți încearcă să dea vina pentru toată această problemă de funcționare Uniunii Europene doar pe Uniunea Europeană sau în principal pe Uniunea Europeană. Bineînțeles că subliniem importanța democrației și faptul că trebuie să-i ascultăm pe cetățeni și dacă uh, v-am lăsat impresia că mie nu pasă de oameni, atunci aș dori să revin, să mă corectez. Dar dacă ceva nu funcționează, și dacă se dă mereu vina doar pe uh, Uniunea Europeană, eu consider că sistemele naționale, sistemele politice naționale nu mai funcționează, se află într-o situație de criză și mai ales se confruntă cu o criză de legitimitate. Ca mulți dintre dumneavoastră prezenți în sală, fac și eu parte din uh, Parlamentul Național, eu fac parte din Senatul uh, italian. ne, plac, ne place democrația, sperăm ca statele noastre să rămână în continuare democratice. Dar nu cred că ar trebui să ignorăm faptul că funcționarea sistemelor naționale, a sistemelor politice naționale, este poate principalul motiv pentru care Uniunea Europeană se află într-un astfel de haos. Foarte pe scurt, așa, în două minute. Noi am fost folosiți de către sistemele uh, politice naționale pe vremea când uh, era leadership, când era conducere la nivel politic. Acum, când uh, sistemele politice sunt dominate de către viziunea pe termen scurt, mm, de alegeri și imediat ce guvernele își preiau mandatul, fac prim, toate măsurile pe care le iau sunt doar pentru următoarele alegeri, deci o abordare pe termen foarte scurt, faptul că nu se acordă absolut deloc atenție viziunii pe termen lung, uităm de uh, situația Chinei, uh, dar ce voi spune e valabil și pentru Statele Unite. Deci, pe scurt, eu cred că evoluția procesului politic în fiecare stat membru care e tot mai incompatibilă cu integrarea internațională. Probabil că va trebui să uităm integrarea europeană și încă o dată vom vedea cum istoria ne va uh, învăța lecțiile ei, fără o integrare, fără o anumită doză de integrare, nu la modul obsedant, în Europa se va ajunge la război. E foarte simplu. În trecut s-au depus eforturi de către statele membre și de către liderii acestora, eforturi de a construi o casă europeană și acest proiect era considerat și în interesul național. Ori acum știm că acest proiect nu mai este de uh, actualitate și Brexitul și ce a făcut premierul Cameron reprezintă într-o formă extremă ceea ce fac majoritatea șefilor de stat și de guverne, respectiv să acționeze în uh, interesul lor propriu politic, al partidului lor politic și nici măcar Uh, să nu acționeze în uh, interesul uh, național. Eu am avut onoarea de a face parte din Consiliu, având în vedere faptul că democrațiile noastre sunt tot mai obsedate nu doar de următoarele alegeri, pentru că uh, Uh, uh, chiar dacă alegerile vor avea loc peste 2 ani, întotdeauna există sondajele, sondajele care exercită presiune asupra politicienilor și ai la Consiliul European 28 de șefi de state și de guverne care se prefac că iau decizie pentru Europa, dar de fapt fiecare încearcă să tragă jar la oara lui. Și faptul că Brexitul s-a întâmplat și că domnul Cameron, îmi pare rău, eu am avut o relație foarte bună cu dumnealui, dar faptul că domnul Cameron uh, plătește un preț politic imens trage în fine un semnal de alarmă la adresa celorlalți lideri să nu dea dovadă de aceeași doză de cinism. Însă cred că dacă noi, ca cetățeni, nu ne schimbăm dacă nu ne asigurăm că conducerea și sistemele Uh, politice naționale nu sunt mai uh, responsabili, atunci integrarea europeană va fi tot mai imposibilă. Și vom asista, de fapt, la dezintegrarea Europei. Și după aceea vom uh, mai asista la ce spunea unii dintre dumneavoastră, îmi doresc Europa puternică, dar nu-mi doresc integrare. Din păcate, e o contradicție în termeni. Deci, haideți să nu credem că și asta este punctul meu de vedere personal. 10 ani uh, am lucrat la Comisia Europeană și am ceva experiență într-un anumit stat membru. Să nu credem că dacă Uniunea Europeană ar fi mai asemănătoare cu uh, felul în care uh, funcționează democrațiile noastre minunate, Uniunea Europeană va funcționa. Nu, pentru că problema cu Uniunea Europeană o reprezintă faptul că democrațiile naționale încă nu mai sunt suficient de puternice pentru a sprijini procesul de integrare, care este singura alternativă la război. Îmi pare rău dacă am vorbit, poate, a, poate am fost puțin așa din bardă. Mulțumesc, că spune președinta, adică din când în când avem nevoie de un astfel de discurs. Mercedes și Elmar, doriți să luați cuvântul? Oricine dorește. Mercedes mi-a spus că eu trebuie să iau cuvântul primul. Doamna Mercedes, vreți să eu am început prima înainte de celălalt Bermar acum. Înainte de toate, criza de legitimitate pe care are o, o are democrația nu este exclusiv o criză europeană. O asemenea criză de legitimitate există și în statele membre. Deci uh, e prea ieftină uh, afirmația că doar pe plan european avem o criză de legitimitate. Dacă mă gândesc în Marea Britanie, Camera Comunelor nici măcar nu poate să supună la vot articolul 50 nu dați vina pe Europa pentru această criză de eh, legitimitate datorită unui populism post-factiv sau post-adevăr. În al doilea rând, competențele sunt la nivelul statelor naționale. Ele sunt purtătoarele unității europene. Ele conferă competențe și au posibilitatea prin aceeași procedură să retragă competențele. Iar competențele care există în clipa de față la nivelul instituțiilor europene nu și le-a luat Europa, ci au fost conferite de către statele membre. Noi nu cerem prin raportul nostru noi competențe deci, eu cred că puteți uh, să ne lăsați pe noi în uh, Europa să ne configurăm viitorul fără amestecul Marii Britanii, pentru că nici noi nu ne-am amestecat în Brexitul vostru. Deci, uh, trebuie să vedem, de pildă, că guvernul britanic, înainte de Brexit, a comandat un studiu în legătură cu competențele care ar trebui să fie recuperate? Răspunsul a fost zero. Bun. Și în Germania a fost comandat un asemenea studiu și rezultatul a fost tot zero. Deci este vorba doar despre percepția competențelor. Sigur că există interese de partid în această dispută, dar nici astăzi nu am auzit vreo singură propunere în legătură cu retragerea unor competențe de pe plan european pe plan național. Nimeni n-a făcut astăzi vreo asemenea propunere. Deci vorbim doar despre percepția competențelor care au fost conferite de către statele membre Uniunii Europene. Bun, dacă ne-ați dat aceste competențe, dotați-ne și cu instrumentele pentru a le exercita. S-a vorbit despre migrația din Europa. Colegii din Ungaria au menționat fenomenul. Parlamentul European a propus să existe o uh, pază de graniță și de coastă. De mult Comisia a propus așa ceva, dar statele membre s-au opus. Și aș putea să dau multe asemenea exemple, când în Polonia se vorbește despre securitate. Dacă dorim securitate, trebuie să valorificăm posibilitățile pe care ni le conferă tratatul, ceea ce am discutat în procesul de la Bratislava, cu o dotare mai bună, corespunzătoare, cu structuri mai bune. Pentru că statele membre ale Uniunii Europene pun la dispoziție 200 de miliarde de euro în scopul apărării, dar rezultatele sunt minime. Noi avem mai mulți soldați decât Statele Unite ale Americii, dar rezultatul este ridicol. Cheltuim pentru un armare mai mult decât Rusia, dar rezultatul este ridicol. Deci, ă, eu cred că putem din acest punct de vedere să acționăm mai inteligent, pentru că noi cheltuim 200 de miliarde de euro, dar nu colaborăm corespunzător. Există 38 de diverse tipuri de tancuri de transport. Despre asta vorbim. Și aș putea să vă mai dau multe uh, exemple de acest gen. Iar Mario Monti știe aceste lucruri mai bine decât mine pentru că uh, a fost și șef de guvern și a fost și în comisie. Dacă în 2008 am fi dispus de instrumentele uh, de combatere a crizelor financiare, uh, instrumente pe care le avem astăzi, nu am fi ajuns în criză, am fi putut să o combatem. Deci noi nu vrem mai multă Europa, mai, o Europa mai bună în cadrul competențelor existente. Deci toate lipsurile care există până la urmă pe plan național, nu le puneți în cărca Uniunii Europene. Este o chestiune de acuratețe intelectuală care este necesară acuratețe intelectuală. Iar uh, problema legată de Danemarca uh, este un exemplu. Deci măsurile Parlamentului Valon nu au fost îndreptate împotriva Comisiei, ci împotriva majorității din Belgia și din, uh, împotriva celor 27 de celelalte state membre ale Uniunii Europene. Asta a fost realitatea. Deci pentru a rezolva o asemenea problemă, cred că uh, merită să acționăm. Deci noi trebuie să spunem, trebuie să acționăm pe plan european pentru că nimeni nu este suficient de puternic într-o ordine mondială globală să se descurce singur. Cine uh, va dori să negocieze cu Uniunea Europeană dacă noi nu suntem în stare să stabilim structurile decizionale? sau uh, în viitor, până la urmă, Malta sau Luxemburg singure vor uh, negocia acorduri de schimburi comerciale cu China. Iar același lucru uh, este valabil și cu Marea Britanie. Va trebui ca cel de-al 51-lea stat membru al Statelor Unite să negociați singur acordul comercial cu Statele Unite și cred că ar trebui să uh, vedem lucrurile corect. Problemele de subsidiaritate și de solidaritate sunt probleme serioase pe toate planurile politicii. Trebuie să le luăm în serios. Și e nevoie să rezolvăm lucrurile pentru ca Europa să devină mai bună, dar întotdeauna solidaritatea este necesară, pentru că definiția este întotdeauna dificilă, pentru că uh, Statele mici au întotdeauna alte priorități decât statele mari. Statele sărace au alte priorități decât statele bogate. Iar în ce privește cartonașul galben, este o treabă bună. Cartea, uh, carta sau cartonașul portocaliu înseamnă că dacă un număr de eh, parlamente naționale se reunește, atunci Parlamentul European sau Consiliul poate să finalizeze o concluzie. Eh, fără eh, alte consultări, decât dacă eventual se fac noi propuneri. Iar noi în raportul nostru propunem că trebuie să se îmbunătățească condițiile pentru parlamentele naționale ca să se atingă acest deziderat, dar uh, trebuie în primul rând ca parlamentele naționale să își asume această competență. Noi facem această ofertă de a îmbunătăți lucrurile și cred că pe această bază am putea să progresăm. Deci nu vorbim de mai multă integrare, ci de competențe eh, clare, de transpunere în practică eficientă a deciziilor care au fost luate de către structurile pe care până la urmă le-am creat. Este decisivă această chestiune un guvern național nu poate să uh, se uh, debaraseze de responsabilitatea pe care și-a asumat-o în fața propriilor uh, cetățeni. Comisia uh, nu poate de, la, de una singură să impună legi. Legile trebuie să fie transpuse în practică de către parlamentele naționale. Și fie că suntem parlamentari naționali, fie că suntem parlamentari europeni, trebuie să ne asumăm responsabilitățile fiecare la nivelul său față de provocări. Trebuie să vedem ce tip de provocare ar putea fi soluționată de către cine și atunci putem ajunge la soluții pragmatice, nu pe bază de emoii uh, vis-a-vis de Europa, pentru că uh, emoțiile pot uh, să ducă la percepții greșite. Deci eu uh, vă rog să uh, vă orientați și dumneavoastră în statele membre spre soluții, pentru că cetățenii sunt mai orientați spre soluționări decât sunteți uneori dumneavoastră. Mulțumesc, Mercedes. Grazie președinte. ma mh, mm, ascoltandovi... Mulțumesc. Dacă vă ascult, Trebuie să mă gândesc la ceva anume. Ce a spus filozoful german Albert Masters? El a spus, fie Europa va fi capabilă să acționeze unitar sau uh, se va fărâma. Este vorba de uh, Habermas. Noi toți trebuie să ne asumăm responsabilități. Trebuie să facem acest lucru constant pentru a putea rezolva problemele. Fie că este vorba despre a distruge ceea ce am creat în ultimii ani sau, până la urmă, găsim soluții. Așa cum a spus și domnul Brock, în istoria fiecărui stat democratic există uh, această dorință de a uh, garanta uh, îndeplinirea dorințelor cetățenilor. Iar în ce privește modalitățile de decizie, ă, trebuie să ținem seama de voința majorității cetățenilor. În principiu, asta stă la baza tratatului. Există o proporționalitate degresivă, dar și o majoritate cuantificabilă iar când o Uniune trebuie să ia multe decizii, există necesitatea de a deține și competențele necesare. Cum să ne exercităm competențele dacă nu ni se dă această posibilitate? Dacă nu se acționează cu uh, celeritatea necesară, atunci Uniunea Europeană se vede în imposibilitatea de a își îndeplini datoriile. S-a vorbit aici de, și despre diversele sisteme posibile pentru a îmbunătăți funcționarea, dar parlamentele naționale, statele naționale au conferit Uniunii Europene competențe, atât că eh, ele nu pot fi îndeplinite eh, în baza eh, consensului. Pentru că consensul de multe ori nu este un instrument democratic, ci acționează mai degrabă blocând Uh, opinia majorității. Dacă se uh, acționează în baza consensului, poți să blochezi anumite uh, demersuri europene în numele unui stat național. Și uneori, sigur, interesele pot fi foarte diferite. Statele mici care singure nu ar avea posibilitatea să acționeze. Știți care a fost situația înainte de înființarea Uniunii Europene? Chiar și țara mea, care de multă vreme este uh, membră a Uniunii Europene, s-a implicat treptat uh, mai intens în construcția europeană și cred că acest lucru este valabil pentru toți. Nu este vorba doar de o extindere a pieței, ci de crearea unor condiții și uh, reguli care să permită funcționarea uh, pieței așa cum există ea astăzi. Și cred că trebuie să uh, continuăm în același sens în interiorul competențelor fiecăruia. Și la acest lucru s-a referit și domnul Monti nu a existat vreo încălcare a subsidiarității. Statele membre participă, se implică la procesul de decizie și noi ne dorim acest lucru și considerăm că acest proces de decizie să fie continuat. Deci, dacă ești părtaș al unei decizii, nu mai poți să te întorci acasă și să te plângi de deciziile luate. Trebuie să ai capacitatea să analizezi ceea ce face fiecare guvern în interiorul Uniunii Europene. Sunt mandate uh, pe care reprezentanții guvernamentali, când vin la Bruxelles, le primesc. După aceea să nu faci decât să uh, te opui, să protestezi, uh, nu e corect. Și nici nu poți afirma că Uniunea Europeană nu a respectat un mandat care nici măcar nu i-a fost conferit. Deci am dori să spunem că atunci când e vorba de instituții, trebuie să avem în vedere și că există întotdeauna cetățeni care se opun, care demonstrează. Și da, e adevărat, traversăm o criză și răspunsurile găsite uh, nu satisfac toți cetățenii. Dar ă, îmbunătățirile instituționale în cadrul regulilor pe care le ă, permite tratatul ă, oferă și posibilitatea ca într-o manieră transparentă să se comunice cu cetățeanul și să avem relații constante cu guvernele naționale pentru ca acest mecanism complex unional să poată să funcționeze, pentru că există nu doar 28 de state membre, există și state membre în care există o împărțire administrativă, în care eh, chiar și regiunile au eh, competențe decizionale. Deci, noi ne dorim însă ca până la urmă să ajungem la uh, rezultate convingătoare. Uh, deci, ă, reformele instituționale trebuie să permită ă, producerea ă, de rezultate așteptate de către cetățean. Cred că asta încercăm să facem împreună cu domnul Broc. Dacă veți avea timpul și dorința necesare pentru a parcurge în amănunt aceste documente, veți avea posibilitatea să discutați în interiorul parlamentelor dumneavoastră acest, aceste demersuri, pentru ca după aceea și transpunerea în practică să fie facilitată iar acele state membre care sunt uh, în zona euro uh, uh, știu că și semestrul european este foarte important, iar lucrurile trebuie să poată să funcționeze. Pentru că toți ne dorim să producem rezultate convingătoare. Dar dorim să mulțumim tuturor pentru participarea la această discuție și v-aș invita să vă gândiți la următorul lucru. Adesea, funcționarea instituțiilor este importantă și din motive politice, care au fost evocate astăzi. Dar e foarte clar că trebuie să fie respectate și anumite reguli pentru a putea acționa. Cei care își doresc o mai mare integrare să poată să se integreze mai mult, tratatul permite acest lucru, iar cei care nu doresc să o facă să poată de asemenea să dea curs acestei dorințe. Din nou spun, tratatul permite și asta. Și până la urmă, cine nu mai dorește să facă parte din Uniune, să aibă posibilitatea și să iasă. Elmar, încă un minut. Foarte pe scurt pentru că nu s-a găsit răspuns. Decizia în baza unei uh, majorități calificate e necesară atunci când există 28 de state membre. Nu uh, poate să existe o piață comună internă uh, fără o decizie majoritară. Uniunea Europeană este întotdeauna bună atunci când se bazează pe decizia majorității. Al doilea punct, suveranitatea statele membre sunt purtătoare. Dar atunci când se cedează competențe, este vorba de o suveranitate partajată și când se iau decizii în baza acestei suveranități partajate, atunci, până la urmă, decizia trebuie să fie acceptată. Nu putem spune că anumite decizii ne convin și altele nu. Mai există și calea de atac la Curtea Europeană de Justiție. Deci dacă ai cedat o competență, după aceea nu mai poți să spui că este fie eșecul tău, fie uh, reușita ta. Mulțumesc foarte mult. Doresc și eu să închei această dezbatere spunând câteva cuvinte în legătură cu un subiect care a fost menționat de către mulți dintre dumneavoastră. Deci, pentru o secundă m-aș întoarce la cetățean pentru că în, în întreg exercițiu și cetățenii sunt implicați și în ultimii ani și ultimele decade ale decenii ale integrării europene, ă, cetățeanul și-a dorit acces la informație și a exprimat așteptările legate de integrarea europeană, dar lucrurile în timp s-au schimbat dramatic și uh, raportul încearcă să valorifice mai bine uh, și uh, prevederile existente în cadrul juridic pentru ca Uniunea Europeană să se ajusteze, să se adapteze la schimbările care au avut loc în lumea noastră. Dar acest proces poate fi analizat și într-o altă perspectivă. Instituțiile politice sunt instituții publice, nu doar pe plan european, ci și pe plan național. Și dacă au existat întârzieri în ce privește răspunsurile la așteptările cetățenilor, aceste instituții sunt privite mai ales uh, uh, la nivelul generației tinere ca fiind depășite, învechite și asta ne spun tinerii uh, când au întâlniri cu noi. Deci există într-adevăr această percepție dar eu cred că și pentru instituțiile naționale câteodată este valabilă această percepție. Pentru că uh, trebuie să uh, vedem și uh, care pot fi exemplele convingătoare pe plan național care să contracareze percepția populistă. Deci, din toate punctele de vedere, este nevoie de o ajustare a, a instituțiilor. Și noi în uh, Uniunea Europeană în ultimii ani am căutat soluții care, uh, pentru problemele care sunt importante pentru cetățeni. Deci avem aceste comisii care analizează evaziunea fiscală, inegalitățile din punct de vedere al fiscalității, de asemenea uh, analize Uh, privind contracararea corupției sau participarea la luarea deciziilor pe plan european. Deci, eu cred că asemenea exemple ar trebui să le găsim și pe plan național. Și nu cred că sunt multe. Și din acest punct de vedere, cred că trebuie să conlucrăm. Și din această perspectivă, privind lucrurile, vom constata că există o cerere crescândă pentru uh, o participare mai intensă la luarea deciziilor și uh, există un raport al lui George Shepard Comisia Europeană nu a răspuns imediat la inițiativa cetățenească. Avem uh, uh acțiuni prin care cetățenii europeni au colectat milioane de semnături uh, pentru a determina instituțiile europene să analizeze situații care sunt importante pentru cetățeni și eu cred că nu am făcut suficient pentru a permite ca și via internet deciziile luate pe plan european să fie prezentate mai transparent și raportul lui Ramon Haureghi se concentrează pe democrația electronică. Am vorbit despre acest raport și în ultima vreme am avut o serie întreagă de discuții vorbind despre democrația deliberativă, dar nu am investit suficient în crearea mecanismelor deliberative, atât pe plan național cât și pe plan european în Europa. Deci, da, noi aici am uh, constatat că este uh, o nevoie de schimbare, o nevoie de schimbare a metodologiei Um, prin care lucrează instituțiile europene și am înțeles acest lucru și din intervențiile lui Mario Monti și Antonio Vitorino. Există nevoia de a analiza politici specifice pentru a uh, răspunde mai bine la spiritul vremii și la sentimentul de frustrare pe care mulți cetățenii îl au. Deci trebuie să găsim uh, soluții instituționale pentru ca institutele noastre să devină mai rezistente și să nu apară fenomenul lebedei negre. Deci, câteva cuvinte în final și despre tratat, pentru că cei care vorbesc despre necesitatea de a lua în serios provocările legate de un nou tratat, ă, trebuie să înțeleagă că, sigur, poate că uh, pentru a face deciziile europene mai deschise și mai democratice nu este nevoie de un tratat nou. Uh, tratatele uh, actuale nu cred că permit un proces mai participativ, o mai mare implicare a cetățenilor la luarea deciziilor, nu conferă garanțiile necesare la cetățeni că vocea lor chiar va fi ascultată. Uh, deci, din acest punct de vedere, cred că uh, va fi nevoie de uh, o revizuire a tratatelor pentru a vedea dacă reprezentanții societății civile pot să se implice mai bine în luarea deciziilor. Și, uh, de asemenea, cred că trebuie să configurăm o viziune pentru viitor. Cred că este momentul pentru a fi pragmatici și să Cădem de acord și de aceea am organizat această întâlnire că trebuie să găsim o cale pe care să o parcurgem împreună și trebuie să ne angajăm să protejăm această cale pe care o vom configura împreună. Teama mea este că dacă nu vom participa toate cele 28 sau 27 de state membre, poate că uh, uh, o să apară riscul uh, unei Europe divizate, unei uh, Europe uh, cu două viteze, care nu cred că este în interesul nostru. Deci, spunând toate acestea, doresc să mulțumesc tuturor celor care au venit la această întâlnire, cum am spus și de dimineață. Cred că ar fi foarte util dacă am putea să ne vedem din nou când va fi vorba de implementare a raportului privind uh, valorificarea prevederilor tratatelor existente în uh, activitatea uh, parlamentelor naționale, să vedem dacă vom putea conlucra, uh, să avem un dialog politic la nivelul factorilor de decizie europeni. Vreau să vă asigur că toți colegii sunt deschiși, doresc să prezinte rapoartele pe care le discutăm noi pentru a vedea care este impactul direct al demersurilor noastre. Deci, în numele tuturor colegilor din Comisia AFCO vreau să vă asigur că suntem deschiși cu lucrării cu dumneavoastră Vă mulțumesc, vă doresc o seară plăcută la Bruxelles și un drum bun înapoi acasă. Întâlnirea cu reprezentanții parlamentelor naționale se încheie, dar lucrările Comisiei AFCO vor continua, deci rog membrii Comisiei să rămână în sală. Are you optimistic about the own resources, or you think it will be one of those Well, that, that, that is one of That is one.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

Dear colleagues, so can we continue the, the meeting of AFCO? You might remember putem continua reuniunea AFCO. Poate că vă amintiți că de dimineață, înainte să uh, începem reuniunea cu parlamentele naționale, am început uh, să discutăm uh, avizul Parlamentului cu privire la schema europeană de garantare a depozitelor. Eu am prezentat principalele aspecte din proiectul de aviz pe care le-am pregătit. Deci v-am prezentat raportul și acum următorul uh, următoarea etapă e să-i ascultăm pe raportorii din umbră, doar Mercedes Breso. Deci îi dau el, ei cuvântul și după aceea o să vă explic cum stă calendarul ca să finalizăm acest aviz. Mercedes, ai cuvântul. Grazie Presidente, ma eh, credo che siamo tutti troppo stanchi <laughs> per entrare in una... Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că cu toții suntem eh, cam obosiți la această oră pentru a începe o dezbatere atât de complexă. Um, vă las ceva timp ca să vă puneți căștile. Noi considerăm că raportul dumneavoastră merge în direcția cea bună. N-am niciun fel de observație de făcut, având în vedere că punctele pe care le propuneți dumneavoastră sunt uh, acceptabile pentru grupul nostru. Iar acum ne gândim să vedem dacă ar lipsi ceva din acest uh, aviz, dar uh, o să vă prezentăm uh, toate aceste eventuale lacune sub formă de amendamente. Deocamdată ne declarăm mulțumiți de propunerile dumneavoastră. Mărturisesc însă că n-am avut uh, timp să studiem uh, în amănunțime toate aceste propuneri pentru că avem și alte dosare, dar în orice caz uh, ne vom ocupa mai în profunzime de partea din document care vizează țările care vor impune uh, reguli cu privire la accesările de tranziție. Suntem de acord cu propunerea dumneavoastră, dar uh, avem și câteva mici rezerve pe care le vom concretiza în timp. Mulțumesc! Dacă nu mai uh, dorește nimeni să ia cuvântul, nu mai sunt alți uh, raportori din umbră, le adresez rugămintea că atunci când înaintează amendamentele să țină cont de competențele AFCO, pentru că mm, se pare că probabilitatea ca votul de la Icon să decurgă bine e mare, deci votul va avea loc uh, în uh, decembrie. În 13 ianuarie vom uh, examina proiectul de aviz încă o dată, deci dacă nu, uh, sunt uh, schimbări uh, importante la Econ. Deocamdată cam așa arată calendarul pentru acest raport. Mulțumesc! Închidem acest punct de pe de zi și putem trece la ultimul punct de pe de zi, Nu știu dacă colegul de la comisie s-a întors. Îmi amintește ce mi-a spus, însă... A, sunteți, da, îmi cer scuze. Trebuie să-mi iau ochelarii de pe nas ca să vă văd mai bine. La punctul 7 e propunerea de modificare a acordului interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și bună gestiune financiară. E un dosar care a fost trimis la AFCO pentru că s-a spus că e nevoie de un acord interinstituțional, deci că negocierile, negocierea și criza, um, rezerva privind uh, criza. Poate ar fi mai bine să vă dau cuvântul și să ne explicați. Dar eu vă propun să întrerupem dezbaterile pe această temă dar vom lua decizia după informare. Deci vă rog, aveți cuvântul. Yes, thank you. I'm from... Mulțumesc frumos. Reprezint unitatea Digi Buget a Comisiei. Uh, vreau să vă reamintesc că propunerea de modificare a acordului interinstituțional a fost legată de propunerea Comisiei în contextul revizuirii la jumătatea uh, perioadei a cadrului financiar multianual pentru crearea acestei noi rezerve europene pentru criză. Acum negocierile de la Consiliu au avansat sunt pe cale de a ajunge la un acord politic prin uh, procedura de consimțământ, însă această parte nu face, acest element nu face parte din uh, acordul general. S-a găsit o cale de îmbunătățire a mecanismului de flexibilitate, ceea ce este un lucru bun, iar acest lucru înseamnă că um, amendarea, modificarea acordului interinstituțional nu mai este necesară. În cadrul pachetului legislativ a reglementărilor financiare și uh, CFM uh, este necesară uh, nu mai este necesar acest lucru. Situația este oarecum depășită. Mulțumesc frumos. Prin urmare, situația mi se pare clară. Nu vreau încă să încheiem uh, ședința. pentru că mai există o mic, șansă minimă ca lucrurile să se schimbe. Însă, deocamdată, se pare că nu mai este niciun acord uh, interinstituțional, nicio revizie, nicio, uh, niciun fond uh, um, european pentru criză. Prin urmare, Comisia va lua decizia Însă, din câte înțeleg, există o cooperare strânsă cu Comisia, așa că o să știm cum vor evolua lucrurile. Iată așadar, ultimul punct de pe ordinea de zi. Nu am nimic la punctul diverse. Nu, pentru că deocamdată nu mai avem uh, materie pe care să discutăm, spune doamna președintă. Și la ultimul punct, uh, reuniunile următoare, o să avem două foarte curând, în 5 uh, decembrie, o reuniune ordinară și în 8, cea extraordinară, amândouă la Bruxelles. Iar în data de 8 vom vota cele două rapoarte. Deci va fi o reuniune foarte importantă. Și mai există o propunere care înțeleg că a fost deja transmisă coordonatorilor, dar doi sunt aici. Puteți avem, putem avea luni și reuniunea coordonatorilor, întreabă doamna președintă. Luni e 5, atunci când avem reuniunea la ora așa, ori înainte, ori după. Cred că aterizez la ora 2. Nu aveți încă un avion privat? Întreabă doamna președintă. Da, e în lucru. Dar e un scandal mare cu elicopterele în Ungaria, așa că nu vreau să fiu foarte public. Da, elicopterele acelea pe care Polonia nu le cumpără, iar Franța are foarte multe. Da, poate mi împrumută și mie unul. Ar fi foarte util. Deci preferați după? Da, eu prefer după. Eu am o întâlnire de două ore, nu știu exact la cât o să termin. Este o dezbatere. Este o dezbatere la prânz, uh, așa că și pentru mine e mai bine după. În regulă, atunci la 18.30 coordonatori în 5 uh, decembrie. Perfect. Mulțumesc frumos, prin urmare suspend ședința, mulțumesc tuturor, am încheiat. Mulțumesc și interpreților, spunea președinte, mulțumim și noi.